Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ich wünsche... Dragi colegi, vă urez tuturor bună dimineața. Haideți să începem pur și simplu. Și cei care nu au fost prezenți uh, uh, ne vor, uh, ni se vor alătura și cred că nu trebuie să-i pedepsim pe cei care au ajuns la timp să trebuiască să mai aștepte. Domnul comisar Lewandowski nu poate să rămână alături de noi decât până la 10 și jumătate. Deci cred că n-ar trebui să irosim timpul. Care sunt limbile disponibile? Puteți să vedeți în uh, buletinul nostru informativ. Uh, ședința este transmisă prin web streaming, ceea ce din nou se poate vedea în buletin și reuniunea coordonatorilor care era planificată pentru astăzi de la ora 2 până la ora 3 după amiază se anulează pentru că nu avem chestiuni urgente pe care să trebuiască să le discutăm între coordonatori și de aceea aceasta pur și simplu se anulează pentru azi. Dar vreau să îi rog pe toți uh, membrii politici care au rolul de uh, consultant în grupuri. Deci pe toți vreau să-i rog să fie atenți mai ales cei care nu vorbesc germană, să-și pună microfon, să-și pună căștile. Pentru că dacă ne uităm aici, ne dăm seama că suntem prea puțini eurodeputați pentru ca, după ce votăm mandatul lui Inge Grese, să putem să votăm mandatul. Pentru că pentru mandat avem nevoie de majoritate calificată, ceea ce înseamnă nu majoritatea tuturor membrilor, tuturor eurodeputaților din sală, ci 22 de persoane. Deci îi rog pe asistenții grupurilor politice să numere câți eurodeputați se găsesc în sală și să uh, vă chemați uh, eurodeputații aferenți fiecărui grup în sală, astfel încât să putem, după ce votăm raportul lui Inge Gresle, să votăm și mandatul, așa cum trebuie să facem. În ceea ce privește procesul verbal al ultimei reuniuni, procedăm ca de obicei, el există și dacă nimeni nu face nicio obiecție până la sfârșitul ședinței, se consideră adoptat. Și încet, dar sigur, văd că vin uh, colegii, dar uh, nu trebuie să, uh, nu, nu îndrăznesc să spun prea multe pentru că nici coordonatorul nostru nu este aici. Dar asta este. Avem pe ordinea de zi mandatul pentru trialog, dar pentru că în continuare nu avem un proiect de buget din partea Comisiei, nu putem să îi dăm Anei Jensen un mandat. Deci nu putem nici să discutăm problema și deci acest punct în mod firesc se amână. Pe de altă parte, cred că trebuie să ne asigurăm că vom fi în măsură ca Parlament să ne descurcăm cu aceste termene modificate. Poate domnul comisar ar putea, pe scurt, înainte să vorbească despre impasul în negocieri, să ne spună care sunt intențiile sale de îmbunătățire a, a cifrelor și, singur, așteptăm în continuare proiectul de buget uh, în Parlament și dacă ne va fi prezentat înainte de pauza de vară, chiar și așa va fi destul de dificil pe, ca toate comisiile să poată să elaboreze avize și să ni le transmită. Deci probabil că va trebui să modificăm calendarul și termenele vor fi uh, scurtate. Deci nu vom putea utiliza calendarul pe care îl știm deja. Următoarea întrebare este cum reușim să îl convingem pe Consiliu să renunțe la acest termen de 8 săptămâni, 8 săptămâni uh, termen de uh, reacție pentru parlamentele naționale? Sau oare nu, nu reușim deloc să-l convingem? Aș dori uh, să primesc uh, o prognoză în acest sens, dar cred că toată lumea știe cam care ar fi aceasta. Așadar, haideți să trecem la prezentarea domnului comisar. Pe 8 februarie a avut loc o decizie a Consiliului European referitoare la cadrul global și comisiei i s-a solicitat de mai multe ori să facă o defalcare Uh, estimativă pe care a făcut-o și deci putem să vedem cam care sunt, uh, să estimăm cam care sunt uh, consecințele. Dar trebuie să spun, Comisia nu a făcut această defalcare liniar pe toate programele, ci a luat mult procentual de la unele programe, de la alte programe mai puțin și dorim ca domnul comisar să ne prezinte nu doar acest plan de defalcare, ci și rațiunea din spatele acestuia. Deci, nu doar să vedem cifrele, ci să ne explice de ce există reduceri mai mari sau mai mici. Pentru că eu trebuie să vă spun că la rubrica a doua mi se pare atât de nedrept să se reducă 75 57% din plățile directe pentru agricultorii noștri. Această poziție este redusă deci cu 1,8% și un program, pe de altă parte, uh, mic, dar care are rezultate foarte importante ca programul LIFE, care reprezintă doar 1,8% din uh, rubrica a doua, să fie, deja, să fie redus imediat cu 5,1%. Care este rațiunea acestor reduceri? Oare nu s-ar fi putut găsi un alt raport între reduceri? Pentru că la programele mari poate că nici nu se simte atât de mult dacă iei un pic mai mulți bani. Dar domnul comisar Lewandowski, sunt sigură, ne va explica totul. Dragă Ianoș, bine ai venit la noi uh, în această uh, sală. Nu suntem foarte mulțumiți de această sală, dar trebuie să fim, uh, să ne descurcăm cu ceea ce am primit și am învățat că uneori nu e greu să, nu e ușor să discuți, să negociezi cu administrația. Mulțumesc! Am învățat să apreciez și valoarea acestei camere spațioase bine și să ne auzim bine. Ceea ce am să vă prezint aici sunt rezultatele tehnice. Va fi o prezentare foarte scurtă pentru că nu există nimic deosebit în ea. A fost uh, doar o soluție tehnică și aceasta pentru a vă face o prezentare indiferent de care va fi rezultatul final al negocierilor între Parlament și Consiliu. Bineînțeles că, în primul rând, sunt reduceri. Unele rezerve au fost deja prezentate în mod clar de doamna președintă, de doamna Hauck, dar n-ar trebui să vedem lucrurile doar în alb și negru, pentru că există și un alt punct de referință pentru viitor și aceasta este, de fapt, introducerea pe care vreau să vă fac – avem aici prezentată și situația pe perioada 2007-2013 pentru programarea, planificarea financiară și cheltuielile făcute în această perioadă. Și în ciuda reducerilor. E adevărat că nu ne bucură aceste reduceri, dar dacă vrem să avem o viziune mai nuanțată asupra ansamblului, pot să spun că există speranță pentru viitor și acestea sunt creșteri față de perioada 2007-2013. Cred că selecția care s-a făcut n-a fost uh, foarte rea și aceasta a fost făcută în funcție de nevoile Europei în, într-o perioadă de criză și de șomaj ridicat. Am uh, încercat să acordăm importanță um, conectivității în Europa, um, mecanismului de conectare a Europei, și COSME, un program esențial pentru IMM-uri care este în creștere și de asemenea Erasmus. La rubrica 3 avem creșteri pentru fondul de azil și de migrație, de asemenea flexibilitate pentru instrumentul de flexibilitate. Acesta fiind principalul domeniu de flexibilitate care este un pic în creștere. Bineînțeles că nu suntem mulțumiți cu aceste reduceri, dar dacă vedem care este celălalt punct de referință, și anume ce aveam disponibil pe perioada 2007-2013, vedem că cel puțin în anumite domenii există niște progrese. Și acum să venim la această soluție, la acest rezultat de natură tehnică la care am ajuns. Aici avem uh, principiile și aici găsim și răspunsul la întrebarea pusă de doamna Iuta Haug ce s-a alocat și ce s-a identificat a fost uh, respectat în uh, funcție de acest rezultat pe care vi-l prezint acum. Și aceasta include aici fondul pentru conectarea Europei, acesta a fost alocat așa cum s-a acordat la Consiliu, de asemenea programele uh, Galileo, GNS și Copernicus, ITER, de asemenea, dezafectarea nucleară pentru mai multe țări are niște alocări bugetare foarte clare, bine indicate, și coeziune, inițiativă pentru șomajul în rândul tinerilor, extinderea pieței și plăți directe. Acesta este la subrubrica de la uh, rubrica 1 și, de asemenea, dezvoltarea rurală. Acestea au niște alocări care sunt deja identificate. Abordarea noastră realistă a fost aceea de a respecta aceste sume prealocate în acest rezultat de tip tehnic. În al doilea rând, dacă există schimbări în ceea ce privește structura, rezerve pentru criza în agricultură incluse la rubrica 2, de asemenea pentru uh, persoanele cele mai defavorizate care sunt incluse în fondul social. De asemenea, sisteme IT care sunt incluse la rubrica 3, la agenții. Iată, aceasta este structura, nu este vorba de o modificare de amploare. Însă sumele totale, și aici Iuta a vorbit despre acest lucru, sumele totale pentru agenții n-au fost reduse și se promisese să se facă o reducere treptată de 5% pentru această rubrică în propunerea inițială a Comisiei. Aceasta nu era necesară, dar a fost o autoexigență pe care ne-am impus-o noi și iată de ce agențiilor nu li s-a redus bugetul în mod suplimentar, având în vedere că exista această scădere treptată de 5% programată pe viitor. Comisia va prezenta rezultatele a, revizuirii sistemelor financiare și rezultatul articolului 47 al acordului interinstituțional pentru a putea începe dialogul cu Parlamentul European. Iată deci primul set de principii pe care doream să vi-l prezint. Cel de-al doilea se referă la marje. Marje care n-au fost alocate și care au fost reduse mai mult decât ar fi fost în mod proporțional pentru că sumele erau destul de scăzute și principiul a fost acela de a avea nivelul cel mai scăzut care ne permite o procedură anuală decentă. Dacă mergem mai departe de atât, dacă reducem marjele și mai mult față de propunerea pe care am făcut-o, atunci înseamnă că marja de manevră rămâne prea scăzută Însă, în general, principiul pe care l-am utilizat și l-am aplicat a fost că nivelul global de marge să fie similar al a, marjelor programării actuale în actualul CFM. Iată primul principiu. Principalul principiu al acestui rezultat este cel al proporționalității, și anume reducerile să se facă în mod proporțional. Există niște devieri minime față de acest principiu al proporționalității. Nu știu dacă este foarte vizibil pentru dumneavoastră, dar aș putea să vă dau aceste exemple pentru a ști care sunt aceste excepții, să spunem, aceste devieri minime față de principiul reducerilor proporționale. La rubrica 1A, de exemplu, tratamentul privilegiat pentru că există o reducere mai redusă decât cea care ar fi corespuns în mod proporțional este orizontul 2020, schimbare socială și inovații și partea fiscală. Toate acestea pentru a permite niște creșteri față de anul 2013 și pentru a asigura acea masă critică necesară de implementare a acestor programe. De asemenea, la Galileo, și aici acest program a fost întărit. Încerc să găsesc și alte exemple, de exemplu la rubrica 3, um, sănătate pentru creștere. De asemenea, tratament privilegiat pentru că există noi priorități aici, cum ar fi um, sistem financiar durabil în sistemele de sănătate naționale prin implementarea noilor legislații și noile noile obligații care revin în uh, ceea ce privește obligațiile la nivelul european. De asemenea, pentru a putea avea un impact pe viitor, Uh, și aici s-a impus o reducere mai mică, la fel pentru sistemele IT și drepturile cetățenilor. Restul tratamentului privilegiat a fost pentru rubrica 4, uh, instrumentul de vecinătate, de exemplu, unde reducerile au fost mai mici, și pentru a putea menține alocările pe care le avem acum 2007-2013, principiul a fost acela de a menține um, alocările din perioada actuală. Deci aceasta însemna o reducere mai mică decât reducerea care ar fi corespuns în mod proporțional. La fel și pentru ajutor umanitar, și aici avem o justificare foarte clară pentru toată lumea. Ajutorul umanitar este pentru acele domenii unde cu sume foarte mici rezultatele pot fi foarte mari. Pentru alte uh, domenii vorbim de uh, miliarde, dar 20 de milioane sau 30 de milioane pentru taberele de refugiați uh, din Siria sau din Libia înseamnă foarte puțin și impactul este foarte mare și, mesa- mare și mesajul este clar pentru uh, ceea ce face Uniunea Europeană. Aceasta a fost doar o enumerare a celor câteva excepții, să zicem, cazuri privilegiate unde reducerile sunt mai mici. Există însă și uh, zone, domenii unde reducerile sunt mai mari decât cele proporționale, printre care, poate vă surprinde, Erasmus pentru toți. Propunerea inițială a Comisiei era de a reduce cu 17%, însă ținând cont de constrângerile bugetare, nici nu era greu de justificat acest lucru. Oricum există o creștere de 40% față de ce avem acum în cadrul programului Erasmus pentru toți, dar există totuși reduceri mai mari față de propunerea inițială pe care o făcuse Comisia. De asemenea, planul de acțiune pentru sănătatea animalelor este afectat pentru că avem probleme cu accesul la rezerve din cauza crizei în acest sector. reduceri la securitate internă, fondul de azil și migrație, însă acestea sunt uh, foarte mici din cauza um, tratamentului privilegiat pe care l-am uh, menționat mai devreme pentru sisteme IT și altele la afaceri interne. La rubrica 4, de exemplu, nu este un tratament uh, privilegiat, dar e vorba de o reducere mai mică, instrumentul pentru siguranță nucleară. Acesta este un element important pentru noi și am pus deoparte, am alocat banii necesari pentru dezafectarea nucleară în unele țări, cum ar fi, de exemplu, Lituania, Slovacia și Bulgaria. De asemenea, PESA Există un nivel dificil de absorpție, aceasta ar fi justificarea, pentru care avem reducere mai mare, protecție civilă și altele. Deci o deviere foarte mică la rubrica 4, ceea ce înseamnă mai mult decât reducerea proporțională. Iată, deci, e vorba de o ajustare de natură foarte tehnică, a concluziilor pe care le-am avut pe data de 8 februarie, dar principiul uh, esențial era acela al proporționalității cu marje mici pentru a putea menține programarea actuală și devieri minime pe care, bineînțeles, vi le vom trimite în scris pentru că nu este momentul aici să vă prezentăm toate detaliile acestea de natură tehnică. În general, însă, ceea ce ne așteaptă pe viitor este o soluție parțială față de ce are nevoie Europa în ziua de astăzi, cred eu, în această situație atât de dramatică. Există sume pentru oarecare creștere a economiei și uh, a joburilor în Europa în funcție de disponibilitățile statelor membre și a Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă spuneam, este vorba de o muncă absolut uh, tehnică și aceasta, bineînțeles, va rămâne de văzut ce se va întâmpla în negocierile finale. Gut, aber manchmal... Uh, Mulțumim. Bun. Dar uh, uneori tocmai tehnica este cea care duce la fixarea, la stabilirea anumitor lucruri pe care după aceea nu mai poți să le rectifici. Asta e pe de-o parte. Pe de altă parte, întrebarea mea, ce înseamnă reducere proporțională? Cât la sută? Și ce înseamnă reducerile acestea dacă ne uităm la bugetul 2014? Deci, ce deficit uh, se va uh, reporta din 2013 în 2014? Ce deficit va rămâne? Înainte să încep să dau cuvântul vorbitorilor, am o listă destul de lungă. Vreau să felicit uh, pe un coleg și să-i urez la mulți ani, pentru că astăzi Ivei Localfin își sărbătorește ziua. La mulți ani! So, und jetzt legen wir los. Ähm, Bun, și acum începem dezbaterea cu Anne Jensen, apoi Maria Carvalho și apoi mai departe. Well, uh, thank you. Vă mulțumesc pentru această împărțire tehnică și explicațiile domnului Lewandowski. Mai întâi aș dori uh, să spun domnului Lewandowski faptul că, având în vedere că n-am primit o uh, propunere pe 29 și acum pro, amânați propunerea până cândva între acum și 1 iulie, deci practic în, pentru luna iunie, creează probleme Parlamentului European pentru că nu ne putem face treaba. După cum ați spus, trebuie să ne rugăm de Consiliu să nu folosească procedura normală de trimitere a bugetului Parlamentelor Naționale pentru 8 săptămâni. Oricum, cu cât durează mai mult, cu atât lucrurile devin mai dificile. Spuneți că um, este o um, ajustare tehnică, dar uh, uh, vă dați și dumneavoastră seama că lucrurile nu pot să varieze chiar așa de mult. Iată ce uh, putut spune, vă spun, vă rog, acționați mai repede. Acum, în legătură cu cifrele. Un domeniu asupra căruia aș dori să mă concentrez, eu, dar și domnul Cavalio, cu siguranță, este următorul. Spuneți că pentru programul Orizont 2020, bugetul va crește cu 28% în comparație cu media pe perioada 2007-2013. Întotdeauna îl cităm pe Mark Twain. În legătură cu statisticile. În perioada 2007-2013, Bugetul pentru cercetare a crescut cu 70%. A fost o creștere intenționată pentru a ne asigura că Uniunea Europeană va putea fi competitivă cu Statele Unite, China și așa mai departe. Și cu cifrele pe care le-ați prezentat, da, Consiliul spune că trebuie să existe o creștere reală între 2013 și 2020 dar ea va fi de ordinul la mai puțin de 5%. Sincer, nu este deloc un obiectiv ambițios. Deci, cred că Programul Orizont 2020 a avut de suferit de pe urma acestui exercițiu a șefilor de state, care au dorit mai multe fonduri pentru agricultură, pentru fondurile regionale, dar mai puțin pentru politicile generatoare de creștere în Uniunea Europeană. E foarte trist acest lucru și cred că trebuie să căutăm modalități de a remedia acest lucru, pentru că nu este deloc o strategie ambițioasă. Apoi, um, programele pentru cetățeni care ne sunt dragi sunt importante pentru noi. Uh, ele întotdeauna au fost foarte puțin finanțate și uh, vor fi și mai puțin bani disponibili. Așa că vă întreb, cum aveți de gând să bugetați obligațiile Uniunii Europene față de Palestina, de exemplu, sau banii pe care îi trimitem la UNRWA? care întotdeauna uh, bugetul a fost uh, prea redus în fiecare an. Abordarea dumneavoastră a fost realistă în legătură cu acest aspect? Thank you. Doamna Carvalho. Mulțumesc, doamna președinte. Mă înscriu în uh, linia observațiilor doamnei Jensen. Sunt absolut de acord cu ceea ce a spus dânsa că trebuie să găsim o soluție pentru bugetul pe 2014 la timp între cele trei uh, instituții europene, ca să nu avem și o criză bugetară care să se adauge la celelalte crize pe care le, le avem în Uniunea Europeană. Acum, în legătură cu Orizont 2020, doresc să adaug următorul lucru. Creșterea cu 28%, care corespunde uh, sumei de 7,2 miliarde de euro reprezintă o scădere a bugetului din 2013 uh, până în 2014. Acest lucru, deci, nu uh, este, nu corespunde concluziei uh, Consiliului European legat de acest program. Al șaptelea program cadru plus programul CAP, având în vedere că am avut 52 de miliarde, dar o creștere de la do- din 2007 în 2013 în, în valoare de 9,8 miliarde. Deci, dacă faceți toate calculele, va exista o scădere Uh, din 2013 în 2014 și revenim la valorile din 2013 doar pentru peste 3 ani. Nu e un lucru deloc bun pentru Uniunea Europeană și Orizont 2020 este un program mult mai ambițios decât al șaptelea program cadru, pentru că partea uh, legată de inovare, participarea industrială și așa mai departe sunt um, părți uh, scumpe din lanțul cercetării și inovării. Mulțumesc, domnule comisar. Danke sehr. Mulțumesc. Salvador. Salvador este următorul. Salvador și apoi Ian Müller. Sí, gracias, presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul comisar și Comisia Europeană General ne-au prezentat această defalcare tehnică pe baza unor orientări politice foarte clare, pe care le sprijin acum când bugetul Uniunii Europene este considerabil redus prin decizia unanimă a membrilor Consiliului European. Comisia Europeană și comisarul Lewandowski au prevăzut această repartizare a fondurilor punând accentul pe anumite programe comunitare care sunt importante pentru a atinge obiectivul general de creștere economică și ocuparea forței de muncă, de exemplu categoria 1A, în cadrul limitelor pe care trebuie să le respectăm. Nu, nu cred că trebuie să considerăm suma ca fiind o reducere față de perioada anterioară. Aici avem cifre absolute și cred că fixăm priorități pentru Orizont 2020 la nivelul infrastructurilor transeuropene, programelor pentru IMM-uri și schimburilor de uh, studenți. Eu cred că sunt orientări bune, deci este, după părerea mea, un excel, o excelentă decizie tehnică care răspunde orientării politice foarte clare exprimată de Consiliu. Deci eu sunt uh, foarte mulțumit de propunerea Comisiei Europene care reprezintă și trebuie să ne servească ca bază de comparare în cadrul negocierilor cu Consiliul. Bineînțeles, negociatorii noștri vor încerca să îmbunătățească situația pentru anumite programe. Noi aici suntem la Comisia pentru Bugete, deci trebuie să ne arătăm satisfăcuți de această defalcare prezentată de Comisia Europeană, având în vedere că comisiile competente sunt cele care mm, vor trebui să se pronunțe în legătură cu această orientare. Lipsa bugetului pentru anul viitor riscă să pună probleme pentru buna derulare, derulare a misiunii noastre. Cred că putem reduce timpul de pregătire a vizelor comisiilor competente pentru că înțeleg că fără orientări pentru acordul final între Parlament și Consiliu în legătură cu uh, Uh, cadrul financiar multianual 2014-2020, deci fără aceste avize este foarte greu să bazăm bugetul uh, pentru această perioadă pe cifre reale. De aceea, domnul uh, comisar Lewandowski trebuie să amâne prezentarea bugetului cu o săptămână și mi se pare normal acest lucru, absolut necesar. Este un lucru complex, dar obligatoriu, având în vedere circumstanțele. Mulțumesc! Genau. Jan, du bist der Nächste, bitte. Jan, tu urmezi. Uh, chair, just a simple question. Mulțumesc, domnul președinte. O întrebare simplă adresată comisie, comisarului. Dacă le ascult, nu înțeleg de ce nu ne poate prezenta un buget pentru 2014. Care sunt motivele pentru care nu a făcut-o și ce crede că are de câștigat amânând acest lucru? Ce întrebare scurtă, dar cuprinzătoare. I will be a little bit longer, not... Mulțumesc, doamnă președinte. Întrebarea mea va fi puțin mai lungă. Mai întâi, mulțumesc Comisiei pentru această defalcare, pentru că Astfel, propunerile Comisiei devin, devin cu adevărat vizibile. Până acum am avut doar cifre totale și am avut nevoie de această defalcare pentru a face intențiile mai vizibile. Câteva observații care cred că uh, trebuie făcute. Doresc să spun, doamne Cavalier, următorul lucru. Dânsa spune că nu va crește orizont 2020 în 2014. Așa e, dar e și mai grav. Nu va exista o creștere până în 2017, deci în primii trei ani din uh, prima, în următorul cadru financiar multianual uh, vom avea sume mai mici decât uh, suma pentru 2013. Deci nu va exista o creștere până în 2017, dacă vă uitați la cifre. Și acest lucru este absolut inacceptabil. Chiar și la nivel general, dacă excludem Galileo, am tot discutat dacă trebuie inclus sau nu, nu va exista nicio creștere pentru titlul 1A în primii ani. Apoi, la categoria 1B, dacă ne uităm la defalcare, observăm că creșterea pentru regiunile în tranziție, um, pentru convergența regională, pentru convergența regiunilor celor mai, cele mai sărace, reducerile sunt mult mai mari decât m-aș fi închipuit eu cel puțin. Dacă ne uităm la șomajul tinerilor, 428 de milioane pe an. Sincer, este clar că o astfel de sumă nu va avea niciun fel de impact dacă nu reușim să atragem mai multe um, sume pentru uh, șumajul tinerilor. Având, avem nevoie de cifre mult mai mari. Acest lucru este esențial. La categoria 2, eu nu am nicio problemă cu reducerea categoriei 2, dar am o problemă legată de profil. Dacă analizăm cifrele, observăm că vor exista mai multe reduceri din al doilea pilon decât în primul, deci mai multe reducere pentru dezvoltare rurală decât pentru plățile directe. Eu, unul, nu cred că acest lucru e acceptabil. fie că suntem pentru sau împotriva categoriei 2 ca atare, Parlamentul European am fost cu toții de acord în legătură cu asta. Trebuie să dăm prioritate celui de-al doilea pilon din PAC, nu pilonului 1. Și aceste cifre sugerează exact uh, poziția inversă. În legătură cu Creative Europe, am câteva observații din partea colegei Silvia Costa, care se află acum la trilog privind uh, programul Creating Europe și mi-a rugat să transmit următorul mesaj din partea dânsei. Acest program trebuia să fie orientat spre viitor, dar nu se prevede nicio creștere pentru bugetul Creative Europe înainte de 2017 și chiar pe întreaga perioadă creșterea este absolut marginală, ceea ce înseamnă că uh, niciuna dintre noile ambiții propuse de comisie nu vor fi nu vor deveni realitate. Uh, este o rușine acest lucru. La categoria 4, săptămâna aceasta am avut adunarea Euronest timp de trei zile aici cu țările parteneriatului estic. Cu colegii noștri din țări care au probleme grave, dar care doresc să se apropie din Europa, cum în țări ca Ucraina, Armenia, Azerbaijanul și așa mai departe. Dar pentru programul de vecinătate, și aici includem și uh, vecinătatea sudică, uh, țările primăverii arabe, contribuțiile pentru Palestina și așa mai departe. Nici măcar în 2020 nu vom ajunge la nivelurile de astăzi și vă amintesc că am făcut multe promisiuni țărilor partenere. Acest lucru, acest buget nu este acceptabil. Și iar pentru programul de ajutor pentru dezvoltare, prin care trebuie să contribuim la uh, realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Și acest program este redus mult pentru întreaga lume, practic, în primii 3-4 ani din următoarea perioadă. Nu dau vina pe comisie. Dar e un lucru foarte util faptul că avem acum această defalcare, pentru că putem vorbi mai concret despre diferitele programe și politici. Și cred că multe lucruri sunt absolut inacceptabile. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte nur... Mulțumesc. Vreau și eu să adaug un singur lucru. Dacă discutăm uh, și se spune în toate discursurile de sărbătoare cât de important este să combatem șomajul în rândul tinerilor, toți miniștrii se uh, întâlnesc uh, cancelarii și mai știu eu cine și spun vorbe frumoase, știu că sunt uh, o mare parte dintre ei care spun da, da, da, trebuie să avansăm creditele. Dar, în același timp, cel puțin uh, guvernul din Germania, nu vreau să spun guvernul meu, pentru că știți care este poziția mea față de guvernul din Germania, dar, deci, guvernul german spune, bun, dacă se avansează creditele, dacă se anticipează utilizarea lor, atunci să uh, se facă în același timp și o întâlnire Uh, amânare a, cre- a creditelor, backloading. Dar ce înseamnă asta? De unde luăm noi banii ca să folosim pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor? Și poate că e o chestiune pur și simplu tehnică pe care Comisia poate să ne o explice. Tocmai de aceasta avem nevoie de o revizuire la jumătatea termenului uh, serioasă pentru cadrul financiar multianual. Bun, bine. Thank you very much, uh, Jutta, and, uh nivel local fiind. Mulțumesc, uh, Iuta, și mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Trebuie să vă spun că sunt dezamăgit de faptul că Comisia văd că preia cifrele Consiliului și ni le prezintă, chiar dacă ne spune că e doar o chestiune tehnică care nu aduce atingere negocierilor. Uh, uh, o chestiune, o poziție la fel de tehnică și neutră ar fi să iei cifrele Parlamentului. Sau poate că ar fi fost mai logic să, ca Comisia să pornească de la propriile cifre, cifrele din propunere. Deci faptul că preluați cifrele Consiliului, domnule comisar, nu cred că ajută deloc negocierile în care suntem acum cu Consiliul. Pentru că aceste cifre vedem defalcarea și am auzit deja mult ce spun, ce spun mulți colegi, aceste cifre nu sunt acceptabile pentru Parlament. Pentru că politicile pe care uh, le promit uh, șefii de state și de guverne nu se regăsesc în aceste cifre. Pentru că în această defalcare uh, descreșteți, reduceți fondurile față de nivelul actual pentru investiții, pentru garanția pentru tineret, uh, șomașul în rândul tinerilor, pentru cercetare? Oare așa vom ieși din criză, scăzând cheltuielile pentru investiții și pentru cercetare și pentru politica care a fost anunțată cu atâta pompă de garanție pentru tineret și apoi mai sunt cele șase miliarde uh, care jumate din ele vor fi bani uh, proaspeți și celelalte sunt realocări pentru șapte ani. Nu e serioasă astfel de poziție. Și dacă vrem ca bugetul să aibă un efect pentru orice fel de politică, atunci trebuie ca cifrele să arate unde sunt prioritățile. Bun, dacă bugetul este mai scăzut, eu din nou nu accept nivelurile prezentate de comisie cu toate explicațiile. Dar chiar dacă este o reducere în cifre, trebuie să fie ceva vizibil. Vorbiți despre mecanismul conectarea Europei cu o creștere uriașă de 113, 130% poate. Și am auzit prezentarea din partea Comisiei și a Băncii, Băncii Europene de Investiții acum o săptămână sau două săptămâni și se vorbea de faza pilot a mecanismului conectarea Europei. Sunt șapte proiecte în întreaga Europa. Asta e tot. Și o serie din acestea vizează investiții în autostrăzi. Și tocmai spuneam că poate autostrăzile nu sunt tocmai prioritare. Niciunul dintre proiecte nu uh, este desfășurat în partea centrală și estică a Europei. Deci dacă spuneți că așa trebuie să investim și să uh, impulsionăm economia, eu mă tem că nu sunt de acord. Deci, toate aceste cifre din tabelul de, din față ne arată că bugetul va juca un rol prociclic și va împiedica și mai mult în continuare dezvoltarea economică în Europa, în loc să ne ajute să folosim resursele limitate uh, pentru a scoate economia din criză. Și Iuta a spus corect. Din moment ce sumele pentru garanția pentru tineret oricum sunt foarte scăzute, deci să vă dau uh, o cifră estimativă. De exemplu, sistemul nordic, care funcționează bine, ar costa 30 de miliarde de euro în Europa pe an. Și acum Europa plătește 152 de miliarde. Deci 6 miliarde pentru fiecare an și statele membre spun, bun, vom anticipa creditele. Da, e adevărat, avem nevoie de acum de acești bani, nu în 2020. Tinerii care nu au un loc de muncă acum sau poate chiar de ani de zile, nu mai pot să aștepte până în 2020. Dar atunci, ce se întâmplă? Se termină fondurile la jumătatea perioadei, ceea ce a spus și Iuta. Eu cred că acest principiu de a prelua cifrele Consiliului și de a face așa o împărțire, aici un pic mai mult, aici un pic mai puțin, arată foarte clar că ceea ce a decis Consiliul pentru buget este în detrimentul Uniunii Europene și va fi un factor grav prociclic. Și dacă vrem să abordăm criza, trebuie să luăm măsurile cât sunt ele delimitate și să le focalizăm asupra priorităților. Și aici nu vedem prioritățile. Deci, de aceea sunt cu atât mai vizibile cerințele noastre față de Consiliu, acum, în mijlocul negocierilor pentru cadrul financiar multianual și tocmai de aceea, în condițiile date, nu putem accepta cifrele pe care le propuneți. Pentru că e o, o imagine uh, foarte descurajantă. Într-adevăr, această defalcare tehnică ne arată tuturor foarte clar că acel compromis din 8 februarie, la care am muncit foarte mult, este un compromis prost care nu va ajuta Europa să avanseze. Eu cred că nu îi va ajuta nici pe șefii de state și de guverne la nivel național să avanseze, așa cum și-au uh, imaginat. Acum trebuie să fac uh, ceva ce fac, uh, nu fac deloc cu plăcere, și anume, uh, trebuie să întrerup lista vorbitorilor pentru că Pervonș a venit în comisia noastră. Am invitat președinții de comisii, Pervanș a venit, dar la ora 10 trebuie să fie înapoi în comisia ei și de aceea pur și simplu am să-i dau cuvântul acum. îi rog pe toți ceilalți să mă ierte. Pervonș. Vielen Dank Entschuldigung, dass ich muss dann Mulțumesc și îmi cer scuze că trebuie să plec apoi. Si d'être là, merci. Domnule comisar, vă mulțumesc că sunteți aici, mulțumesc comisiei pentru că a invitat uh, și raportorul care se ocupă de detaliile dezbaterii bugetare. După cum știți, uh, Comisia pentru Afaceri Sociale, care nu se află în acest tablou și vreau să vă reamintesc că dorim să avem 25% din coeziune pentru Fondul Social European. O altă remarcă. Acum, în ceea ce privește inovație socială și schimbare, nivelul 2013 va fi atins abia în 2016, în momentul în care problema inovației sociale este acum uh, în mintea tuturor și acest lucru deci nu ni se pare rezonabil. În al doilea rând, vă reamintesc că la Comisia uh, de Afaceri Sociale am votat un fond pentru cei mai defavorizați care să fie cel puțin la nivelul celui din programul actual. Deci înseamnă un miliard în plus față de ceea ce statele membre au hotărât în concluziile Consiliului European. Acest este un comentariu care uh, se adaugă comentariilor și îngrijorărilor făcute de domnul Calfin. În al treilea rând, dacă e vorba de cele 6 miliarde ale inițiativei pentru locuri de muncă pentru tineret, ceea ce nu reprezintă același lucru cu garanția pentru tineret pe care o susține Parlamentul, cele șase milioane, și înțeleg că și Comisia este alături de noi pentru această garanție, este aici un paradox al structurii bugetare europene, pentru că, pe de o parte, înscriem un program structural și, pe de altă parte, măsuri de urgență. Și este singurul mijloc pe care îl avem la dispoziție. Așa că trebuie să recunoaștem care este realitatea și să găsim soluții creative pentru a ieși din impas. Comisia noastră, Comisia de Afaceri Sociale, a votat pentru frontloading. Și va trebui după aceea să vedem ce înseamnă exact acest, acest concept, pentru că unele state membre doresc să facă acest frontloading chiar înainte de 2014. Nu știu, poate dumneavoastră mi explicați cum se poate face așa ceva. Dar începând de la 1 ianuarie 2014 va trebui să centrăm acest buget pe, primele, pe primii trei ani din program chiar dacă va trebui să avem o clauză de flexibilitate și de revizuire, așa cum o propune și o cere, de fapt, Parlamentul European și cu un mecanism care să ne permite să realimentăm acest buget dacă ne aflăm uh, în continuare în această situație dramatică de șomaj uh, și în special de șomaj pentru tineri. Vă mulțumesc acum că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul atât de rapid. Mulțumesc! Um, mulțumesc! Și acum trecem mai departe la lista noastră Alder. Te rog. Obrigada, președinte. Eh, eu gostava de começar por dizer că consider... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să spun eh, la început că eu consider că comisia care ne-a prezentat acum aceste cifre uh, are o poziție inacceptabilă, pentru că acestea sunt cifrele Consiliului și nu putem să acceptăm uh, faptul că, din nou și din nou, Comisia, în loc să ne prezinte propriile uh, cifre, ne prezintă cifrele Consiliului și nu ne prezintă bugetul pentru 2014. Bun, aceasta este o defalcare tehnică, dar una, o defalcare este întotdeauna una politică. Și ce se întâmplă aici este practic, o detaliere a deciziilor luate de Consiliu în februarie. Îmi cer scuze, domnule comisar, dar trebuie să vă spun acest lucru. Asta face Comisia. Văd, eh, serviciile tehnice pot să uh, aprofundeze detaliere acestor cifre și apoi Comisia vine la noi și uh, spune, haide să discutăm opțiunile politice. Dar Comisia văd că nu-și joacă propriul rol față de Parlament și nu-și ia în serios uh, uh, funcția. Și aș vrea să mai spun ceva referitor la cifrele care ne-au fost prezentate. S-a spus deja, au spus mai mulți colegi, că această defalcare ilustrează foarte clar faptul că decizia din februarie a Consiliului este o catastrofă. vedem că se fac încercări repetate de a <laughs> prezenta această catastrofă într-o lumină mai pozitivă. Dar cum putem să vorbim de ceva pozitiv dacă la, uh, la rubrica 1A avem o creștere de 37,3%? Uh, această creștere pare atât de mare numai pentru că a fost inclus și programul Galileo aici, pentru că dacă nu, n-ar fi existat nicio creștere, din potrivă, o scădere. Și încă ceva, domnule comisar. Vă rog să ne explicați. Reducerea de la rubrica a treia este o reducere, de fapt, dar dumneavoastră spuneți că e o, o creștere cu 27% pentru fondul de azil și migrație și uh, 36% pentru securitatea internă. Dar uh, nu ne aflăm în situație de război. De ce avem nevoie de atât de mulți bani pentru securitatea uh, uh, interne de ce mai mulți bani decât pentru migrație. Și vreau să mai adresez o întrebare care a fost deja adresată, referitoare la ajutorul umanitar, mai ales ajutoarele pentru refugiații palestinieni. Problemele sunt din ce în ce mai grave de la an la an, situația devine și mai dificilă datorită uh, contextului din Siria și vreau să întreb ce rezultate vor da aceste fonduri? Um, ajutoarele pentru um, persoanele defavorizate de acolo, până la urmă, își găsesc concretizarea doar în ajutoare alimentare, dar eu aș fi vrut să facem mai multe. Deci nu doar să împărțim excedentele noastre, surplusurile noastre alimentare. Eu m-am gândit că am putea să acționăm într-o manieră mai, mai vizionară ca să-i ajutăm pe cei mai săraci. Și dacă preluăm acest program în Fondul Social European, așa cum a spus și Pervonș Perez, există programe care au un caracter de urgență dar uh, văd că tot ce se face cu acestea este să, le, să fie preluate în Fondul Social European. Și ultima mea întrebare, care a fost uh, menționată deja de mai mulți colegi, uh, nu poți pur și simplu să pui lucrurile în balanță și să le compensezi. Consiliul a spus săptămâna aceasta, într-o conferință deschisă a președinților Parlamentului European, Van Rompuy și Barroso au spus că în concluziile Consiliului programele pentru șomajul în rândul tinerilor sunt prioritare, dar văd că acest lucru nu se uh, transpune în practică. Se spune tot timpul la fiecare consiliu, la toate ședințele, dar se creează de fapt numai o iluzie că se face ceva. În schimb, cifrele nu ilustrează aceste intenții. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, Alda. Și eu mă întreb ce se întâmplă cu programul acesta pentru persoanele defavorizate. Uh, pe lista mea eu văd doar PM. Deci nu știu de unde aveți voi informațiile. Acum, Juan. Sí, muchas gracias, Iuta. Muchas gra- Mulțumesc, Iuta. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Cred că plecând de la comentariile anterioare ale colegilor, ceea ce vedem aici este că ne-ați explicat un principiu care pornește de la două fapte reale asupra cărora trebuie să lucrăm. În primul rând, acordul din februarie și știm că e greu, e foarte complicat să ajungi la un acord între 27 de state membre și deci acolo avem un punct de plecare. În al doilea rând, al doilea element, uh, suntem acum după o perioadă de șase ani de criză, criza la toate nivelurile uh, care afectează sistemul financiar, economia, șomajul foarte ridicat și așa mai departe. Deci aceasta este uh, cadrul general și faptele reale pe care trebuie să le acceptăm. Așa că restricțiile pe care le-ați prezentat dumneavoastră pleacă practic de la aceste două elemente și concluzia pe care o trag eu e foarte clară. O concluzie pe care trebuie să avem curajul să o transmitem și cetățenilor. Vom avea o finanțare până în 2017, cum s-a spus aici, dar eu cred că de fapt până la 2020, o finanțare care va fi la nivelul celei din 2007. Și aceasta este realitatea și trebuie să o acceptăm. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să spunem în mod clar un lucru. Nu putem finanța tot. Și pentru că nu putem finanța tot ce dorim, așa cum spunea uh, un coleg de aici, trebuie să ne stabilim care sunt obiectivele principale, creșterea și locurile de muncă. Și plecând de la aceste obiective prioritare, care sunt o adevărată strategie politică pentru noi și care ne așteaptă pe viitor, va trebui să avem curajul să spunem nu, nu mai putem finanța multe alte lucruri pe care ar trebui și ne-ar plăcea să le finanțăm. Și asta ar trebui să ne facă să recunoaștem de asemenea că nu putem rezolva problemele de fond la nivel bugetar, problemele um, de, de plăți și de angajamente um, amânate, pentru că avem probleme la nivelul bugetelor naționale. Deci, iată, s-a prezentat aici uh, principiul uh, realității cu care ne confruntăm, pe baza căruia a lucrat comisia și comisia cred că a lucrat foarte bine și vreau să-i mulțumesc de asemenea pentru prezentarea pe care a făcut-o. Mulțumesc! Jetzt Acum Aida. Gracias, presidenta. Bueno, muy breve. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc domnului comisar pentru că a venit încă o dată aici la comisia noastră de data aceasta ne-a prezentat uh, în mod defalcat rezultatele Consiliului din luna februarie. Mie una, mi se pare că e un tabel și o prezentare foarte utilă, pentru că aceasta ne arată clar care sunt reducerile adoptate în 7-8 februarie de către Consiliu. Alți colegi au spus deja acest lucru. Acest tabel ne arată în mod foarte clar care sunt politicile pe care dorim să le finanțăm și pe care nu le vom putea finanța. Se spunea aici, nu avem bani ca să finanțăm totul. E clar, nici acum nu avem acești bani, nici în epoca anterioară, când o duceam mai bine. Dar acum, cu defalcarea aceasta pe care o avem și cu concluziile Consiliului din februarie, e clar un lucru, că nu finanțăm nici măcar uh, acele lucruri pe care guvernele noastre cred și spun de atâtea ori în fața cetățenilor că ar trebui să le finanțăm, pentru că toată lumea vorbește despre lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor, creștere, joburi și așa mai departe. Și până la urmă vedem că nu avem banii necesari pentru a finanța toate aceste uh, proiecte. Și ce facem cu tinerii, cu cele 6 miliarde de euro pe care le-am prevăzut? Nu ne ajunge să facem aproape nimic. Așa că e important să avem tabelul cu cifrele exacte, să vedem exact unde sunt făcute reducerile care au fost adoptate de Consiliu. Și de aceea aș vrea să cer domnului comisar că dacă există o defalcare și mai detaliată, pentru că ultimele cifre pe care ni le-ați prezentat nu includ toate programele și există programe la care m-ar interesa să am cifrele concrete, știu că e vorba aici de un rezultat tehnic și până la urmă Parlamentul va negocia mai departe, dar aceste informații sunt foarte utile pentru noi și dacă ne-ați putea trimite documentul explicativ pentru a vedea care au fost criteriile dumneavoastră de ajustare între diversele rubrici, ar fi foarte util pentru comisia noastră. Mulțumesc! Ja, danke. Jetzt Ingeborg. Mulțumesc acum Ingeborg. Ja, vielen Dank. Ich möchte die Kommission mal Mulțumesc. Vreau să întreb Comisia dacă n-ar fi posibil pentru șomajul uh, în rândul tinerilor să ne pună la dispo dispoziție informații cu privire la banii care există în statele membre pentru combaterea șomajului. Am avut uh, o discuție lungă în Comisia pentru Control Bugetar cu domnul comisar Andor și sunt consternată că nimeni nu poate să spună care sunt banii care sunt folosiți în, în momentul actual. Cum putem anul viitor să le spunem în campanie electorală oamenilor Uniunea Europeană face ceva pentru voi, să vă ajute să rezolvați problemele, dacă nici măcar nu poți să spui câți bani sunt puși la dispoziție și sunt folosiți um, în momentul acesta. Deci trebuie să convinge statele membre, pentru că e vorba de gestiune partajată, uh, și să ne ofere niște informații. Mă îngrijorează faptul că discutăm tot timpul despre mai mulți bani, dar e o dezbatere fantom, pentru că nici nu măcar nu știm care sunt uh, fondurile care sunt uh, utilizate în mod actual și care sunt succesele în utilizarea acestora, rezultatele. Mulțumesc! Nu mai am pe nimeni pe lista vorbitorilor în momentul de față. A, ba nu. José Manuel. Muito obrigado. Um pedido de palavra que já tinha feito. Consiliul are nevoie de unanimitate și pentru a obține, pentru a ajunge la această unanimitate, va trebui să acceptăm aceste cifre. Totuși e vorba de cifre prezentate de Consiliu. E adevărat că e un rezultat uh, tehnic aici, dar va trebui să comparăm aceste cifre cu cifrele Parlamentului și să ne amintim că, de fapt, Comisia are dreptul la inițiativă, nu Consiliu. Asta înseamnă nu înseamnă că ceea ce facem aici nu este util. Este util, dar ar fi și mai util dacă am avea aceeași muncă, aceleași rezultate defalcate ca cele pe care le avem uh, de la Consiliu cu cifrele noastre ale Parlamentului pentru a vedea comparativ care sunt ambițiile noastre. Și Știm că avem nevoie de unanimitate la Consiliu, dar și rolul nostru al Parlamentului este destul de mare, așa că trebuie să prezentăm și noi niște cifre. Și important că important că această informație ne-a fost oferită acum în mod defalcat pe rubrici. La Erasmus uh, pentru toți avem mai multe programe avem 42% pentru acest program și am vrea să știm care sunt programele unde există creștere cea mai mare și programele unde este mai degrabă o reducere. Am avea nevoie de mai multe detalii la diversele programe și rubrici, am avea nevoie de o defalcare totală a acestor date. Și a, sunt oarecum uh, îngrijorat. Aș spera ca anul 2014 să nu fie un an de ajustare totală și uh, fondurile de coeziune care n-au fost implementate, n-au fost folosite, să fie utilizate pentru lucrurile care nu s-au făcut în anii precedenți. Fondul de coeziune ar putea fi utilizat pentru a plăti creditele în altă parte, dacă ele nu au fost folosite. Și ajutorul despre care am vorbit în momentele de criză prin care trecem înseamnă că va trebui să reajustăm aceste cifre atunci când ne, ne uităm, de exemplu, la programul pentru persoanele cele mai defavorizate. Acolo nu e vorba doar de ajutor alimentar. Comisia spune că ar trebui să fie o, o rată de participare de 100% aici. Deci, uh, îngrijorarea mea este acum în principal pentru anul 2014 să ne asigurăm că bugetul atunci va funcționa fără probleme, fără niciun fel de incident. Și Comisia, trebuie să vă reamintim că aveți dreptul de inițiativă. Uh, nu aș uh, sugera va sugera să propuneți ceva și Parlamentul să se pronunțe pentru a avea o poziție comună până la urmă. Mulțumesc, mi se pare o idee foarte bună și mă întreb oare cum de venit, nu mi-a venit mie această idee? Și anume, să rugăm Comisia să ne prezinte care ar fi consecințele, care ar fi efectele tot așa într-o defalcare. Deci care ar fi efectele dacă s-ar prelua cifrele Parlamentului din 8 iunie 2011? Dați-mi voie să vă reamintesc. Atunci am spus că ar trebui să avem plus 5% față de cadrul actual și structura ar fi de a îngheța cheltuielile agricole, apoi cheltuieli structurale și politică regională să rămână la fel și deci surplusul de 5% să intre în cercetare, inovare, educație, competitivitate. Aceasta ar fi, mi se pare, o sarcină foarte bună uh, pentru comisie și sunt uh, sigură că serviciile comisiei ar putea, uh, din punct de vedere tehnic, să ne prezinte aceste cifre. Deci, extraordinar, mulțumesc pentru idee, Emanuel. Dar înainte să-i dau cuvântul domnului comisar, doresc să salut cu mare căldură o fostă colegă care s-a întors la locul faptei. Bine uh, ai revenit în mijlocul nostru, doamnă Durcop. Ianuș, jetzt die... Ianuș. Și acum răspunsuri detaliate și, sigur, vrem uh, niște angajamente privind defalcarea pe cifrele Parlamentului. Mulțumesc. Și eu vreau să salut pe Barbara în mijlocul nostru. În comentariile dumneavoastră a, și nu doar a celor care reprezentați Comisia Bugetară, exista a, un punct comun, pentru că era foarte tehnic aici totul. Dar pot să vă spun că dacă suntem prea imaginativi uh, la buget, uh, acesta nu e un lucru bun. Aceasta trebuie lăsată în mâinile politicienilor. Chestiunile bugetare trebuie să fie foarte realiste, cât mai cu picioarele pe pământ posibil, pentru că aici nu e vorba de imaginație și aveți dreptate. Dacă vedem aceste rezultate tehnice, avem aici o imagine a ceea ce a fost fezabil între guverne. Rolul meu însă este acela de a vă prezenta această bază tehnică care va fi la baza negocierilor pentru că văd că există o marjă de manevre în ceea ce privește cifrele prezentate în afara sumelor alocate și alocate la nivel uh, național, pentru că e vorba de o decizie care trebuie să fie luată în mod unanim. Deci iată tabelul, cele 27 state membre plus Croația au considerat că acestea sunt limitele de finanțare pentru Europa în următorii șapte ani. Și imaginația aici nu ne poate ajuta deloc pentru că ne poate duce spre ficțiune bugetară și avem foarte multe mesaje politice de transmis, dar rolul meu nu este acesta, nu? Rolul meu este să fiu cu picioarele pe pământ și să ajung la soluție fezabilă. Iată de ce noi prezentăm acest tabel pe baza reducerilor. Da, recunoaștem, sunt reduceri și acesta este acordul de pe 8 februarie între guverne de a ajunge la un minus 8% față de propunerea Comisiei din 2011. Minus 8%. Aceasta a fost o chestiune uh, esențială a, pe care a prezentat-o doamna uh, Hauck și anume cum se, uh, este defalcată această reducere pe rubrici bugetare, pentru că există diferențiere între rubrici când rezultatul final este de minus 8% față de propunerea inițială a Comisiei. La 1A, la rubrica 1A, reducerea este foarte mare, de 23,6%. Și e adevărat, aceasta nu reflectă prioritățile noastre de competitivitate. La uh, rubrica 1 general, reducerea este de minus 10% pentru că la coeziune reducerea este mai mică decât la celălalt pilon care este competitivitate. La rubrica 2 avem minus 4%. Bineînțeles, există aici o suplafonare pentru plățile directe, care este puțin protejată. Și nimic surprinzător aici, pentru că acesta era logica negocierilor care au avut loc între guverne. Avem reduceri foarte serioase la rubrica uh, 3, minus 16% și uh, la rubrica 4, minus 16%. Într-adevăr, acestea sunt mai puțin privilegiate, aceste rubrici. Și înțeleg nevoia dumneavoastră de detalii uh, referitoare la aceste date în legătură cu programele specifice. Însă acesta este un punct de plecare pentru a putea avea remarcile de natură critică sau pozitivă. Aceasta este baza pe care dumneavoastră puteți începe negocierile cu Consiliul. Avem nevoie de aceste negocieri care să se facă uh, Uh, pe criterii realiste. Și acestea erau comentarii făcute de domnul Mulder, uh, doamna Jensen, domnul Fernandez. Într-adevăr, banii și cum să facem uh, față provocărilor din anul 2014 și de ce nu ne luăm în serios rolul de inițiativă la Comisie. Cred că există un nivel de tensiune ridicat între instituții, în ultimele săptămâni în special, un nivel prea ridicat față de cel uh, de care am avea nevoie pentru momentul actual al negocierilor. Și pot să vă spun că a fost vorba aici de o adevărată ciocnire între pozițiile noastre săptămâna trecută. 7 miliarde de euro care nu sunt suficiente pentru anul 2014 reprezentau însă pentru multe state membre un efort deosebit de mare și un gest pozitiv din partea lor pentru că acesta, aceste cifre se bazau pe uh, previziunile lor și pe nevoia de a face față cerințelor Parlamentului. Deci era oarecum uh, un, o atitudine pozitivă față de Parlament. Deci nu trebuie să ținem uh, nu trebuie să lăsăm deoparte acest gest al lor. Știu că dumneavoastră cereți 11,2 miliarde, dar statele membre au acceptat să uh, se acorde credite suplimentare pentru a acoperi această diferență. Și știm că 16 state membre se află acum în procedură de uh, deficit uh, excesiv deci au probleme. Deci vedem că există respect față de poziția Parlamentului, că statele membre au făcut acest gest frumos și cu toate acestea Parlamentul consideră că poziția lor nu este suficientă, bineînțeles pentru că instituția dumneavoastră cere în continuare suma inițială care fusese propusă, dar asta este situația. Pe de altă parte, Parlamentul uh, a făcut și el un gest care n-a fost apreciat la adevărata sa valoare de partea cealaltă și anume să meargă înspre o adevărată negociere. Deci pentru a evita o ciocnire și mai mare și o sporire a acestei tensiuni pe care am văzut-o de săptămâna trecută, am uh, uh blocat practic uh, negocierile pentru 2014 pentru că în mod legal ceea ce avem în tratat este un scenariu negativ pentru Europa și anume acela de a avea o prelungire a bugetului pe 2014 a bugetului din 2013. Știți foarte bine cum funcționează sistemul în uh, conformitate cu tratatul, dar acesta este scenariul cel mai prost pentru Europa, pentru că asta înseamnă practic să nu avem un acord. Eu unul n-aș fi uh, n-aș avea o astfel de poziție naivă să revin la poziția noastră inițială, care era, bineînțeles, cea mai bună pentru Europa. Propunerea din 2011 era cea mai bună, ținând cont de constrângerile care existau. Era nevoia de a avea o mai mare Europa cu reduceri și cu economii bugetare și aveam nevoie de o majoritate. Se pare că la momentul acela erau 20 de guverne care erau pentru, însă acum lucrurile s-au schimbat. Și acum trebuie să mergem mai departe, să fim realiști și să acceptăm aceste cifre realiste pentru a reduce aceste tensiuni și pentru a nu fi provocatori. Iată de ce am pus capăt acestor negocieri pentru anul 2014 și acum sunt uh, pregătit să vă dau informațiile de care aveți nevoie și în dialogul cu dumneavoastră putem să vă dăm estimările pentru 2014 pentru că există acest termen stabilit uh, de tratat, uh, care este 1 iulie și avem acum circumstanțe excepționale și nu doresc să provoc și mai multe tensiuni între instituții. Avem deja destule, dar e o chestiune foarte serioasă. Programarea bugetară pentru anul viitor este o chestiune foarte serioasă. Oamenii așteaptă de la noi o decizie finală pentru a ști care uh, sunt posibilitățile lor și cum să își planifice anul 2014, deci nu ne putem juca cu așteptările lor. Trebuie să fim foarte serioși în ceea ce facem. De asemenea, uh, un program uh, specific despre care s-a vorbit pentru Palestina. Noi suntem uh, unul dintre donatorii cei mai importanți și dorim să fim mai generoși pentru aceste programe. Însă, în mod oficial, am fost de acord să oferim acestui program 18 milioane de euro anual. Și Angajamentul nostru e clar, nu este o problemă, există de fapt niște suplimente anuale în jur de 100.000 de euro care vin în plus din partea Uniunii Europene față de um, alocările inițiale, în afară de ceea ce dau uh, statele membre în mod individual. Problema însă care se pune este cum să dăm mai mult uh, în 2013 și dacă vedem uh, care este bugetul nostru total pentru 2013, vedem că avem 70 de milioane pentru Palestina și în bugetul rectificativ din 2013. Nu știu dacă acest lucru poate fi susținut, uh, ținând cont de constrângerile care există în alte domenii, asta rămâne de văzut, dar aceasta este propunerea noastră deocamdată uh, în uh, acest uh, proiect de buget rectificativ și pe măsură ce uh, ne vom apropia de viitor, sperăm să ajungem la aceeași previzibilitate și în următorii trei ani. Dar este un program foarte important pentru noi. Ceea ce nu este satisfăcător pentru noi și acest lucru s-a văzut în comentariile făcute de Iuta și de doamna Jensen, domnul Carvalho, de Salvador, a, ah, Gore de asemenea. Este vorba de rubrica 1A. Într-adevăr, față de ce avem acum, este în creștere, dar pe 2014-2015 la această rubrică și, doamna Sousa, într-adevăr, aveți dreptate, e mai puțin. În ce măsură am putea îmbunătăți orizontul 2020? Aceasta este o întrebare deschisă pentru acest uh, stadiu final al negocierilor. Însă să ne reamintim că la această rubrică există reducerea cea mai mare față de propunerea noastră inițială. Aici reducerea era de peste 23%. Deci este vorba de reducerea cea mai mare care se face și în uh, rezultatul nostru tehnic marja de manevră era foarte, foarte limitată aici. Bineînțeles că nici eu nu sunt mulțumit în ceea ce privește uh, competitivitatea și această rubrică a bugetului european. Referitor la acele elemente care fuseseră pre-identificate față de, ce, față de fondurile care nu fuseseră alocate. S-a vorbit aici de coeziune și agricultură. La coeziune, ceea ce ați observat dumneavoastră, că există mai puțină coeziune și mai multă tranziție, acesta este un fenomen statistic de trecere de la convergență spre tranziție. Deci e vorba de date statistice și de criterii de eligibilitate, pentru că multe regiuni trec de la categoria de convergență la categoria de tranziție. Însă, în general, cred că există regiuni mai sărace care uh, vor beneficia până la urmă de un anumit grad de protecție la care se așteaptă. La rubrica 2, agricultură. Dumneavoastră știți foarte bine care este logica negocierilor la buget. Într-adevăr, uh, această dezvoltare rurală nu era atât de importantă pentru negocierea între guverne. Și în acea ultimă noapte a negocierilor, acest uh, capitol era văzut ca niște bani reziduali, o sumă care rămăsese acolo și care a fost uh, alocată. Însă, în mod general, ea fusese protejată de aproape toate statele. Uh, Suedia a fost uh, excepția pentru că întotdeauna a dorit și a susținut reducerile la agricultură, însă celelalte state și-au protejat întotdeauna plățile directe, aproape fără nicio excepție. Suedia, vă spuneam că a fost o excepție în acest caz. Și iată care este rezultatul. Dezvoltarea rurală este văzută ca o parte reziduală pentru rezultatul final al negocierilor. La rubrica 4 avem uh, două domenii privilegiate, ajutor uh, umanitar, în special ajutor umanitar, după cum le-am menționat până acum, doamna uh, Georgieva și eu am fost de acord cu acest lucru și ni s-a părut un element esențial, pentru că sume mici de bani acum, uh, într-un moment în care există atât de multe conflicte și probleme cu tabele de refugiați și care au implicații și în vecinătate, sunt esențiale pentru a ajunge la oameni, pentru că 10 milioane de euro pot schimba multe într-adevăr în Siria, ceea ce nu se poate vedea în fondurile structurale, de exemplu, în Europa. Însă 10 milioane de euro reprezintă o schimbare esențială pentru acele persoane din Siria. Și acum, iată, ne întoarcem la ce înseamnă un buget realist și ce înseamnă un mesaj politic. Bineînțeles că inițiativa pentru uh, șomajul în rândul tinerilor nu poate fi doar o problemă de buget uh, realist pentru că este prea importantă. Domnul Calfin ne arăta foarte clar, e vorba de cele șase milioane care sunt preluate de la fondurile de coeziune. Însă, ar trebui să creem instrumentele necesare pentru a face față așteptărilor tinerilor. Avem nevoie de uh, banii, de fondurile necesare pentru a face față uh, Uh, problemelor și pentru ca fondurile sociale și structurale să aibă efect uh, multiplicator. E vorba de fonduri care au 300 de milioane de euro față de acea inițiativă pentru tineri de 6 milioane care este pentru a face față șomajului. Credibilitatea Uniunii Europene stă în joc aici uh, și depinde de felul în care planul de recuperare economică și de redresare va fi într-adevăr operațional. Doamna Gresle, Iuta și domnul Calfin au vorbit despre acest lucru. Și important este aici și uh, profilul pentru 2013, dacă avem într-adevăr un adevărat uh, front-loading și dacă aceasta duce la schimbarea programelor pentru bugetul pe 2014. Este foarte greu de analizat acest lucru. Ne pregătim pentru o soluție la nivel tehnic și ideea mea este aceea de a avea această inițiativă de garanție pentru tineret, pentru ucenicie și pentru locuri de muncă pentru că, încă o dată, acest instrument nu funcționează încă. El a fost anunțat, această inițiativă a fost anunțată, dar funcționează doar în trei țări, în uh, Finlanda, Suedia și Danemarca. De ce? Pentru că acolo au bani. Fără bani nu funcționează. Deci poate că o sumă mică de bani ar putea întări celălalt mesaj politic puternic pentru tineri pe care trebuie să-l transmitem, și anume această garanție pentru tineret deci avem nevoie de o sumă mică de bani, poate că 6 miliarde ar fi o sumă mai realistă pentru a avea o adevărată soluție pentru tineri și pentru a face acest anunț politic important. Un alt anunț politic, care nu este însă susținut de cifrele realiste bugetare. Și asta ar trebui să aibă legătură și cu mecanismul de conectare a, Europa, a Europei. Și aici nu sunt de acord cu domnul Calfin, pentru că nu putem spune că acest mecanism nu înseamnă nimic. Nu, acest, uh, acest mecanism atâta puteam să susținem la el pentru că banii europeni nu erau suficienți și aveam pentru energie peste 5 miliarde de euro. 13 pentru transporturi, însă era doar un proiect și era o parte mică a acestui program și atunci problema se punea cum să actualizăm, cum să modernizăm aceste proiecte prin mecanismul de conectare Europei. Și aici, încă o dată, pot să aleg între mesajul politic și între un buget realist. Și avem uh, proiecte de infrastructură, în transporturi, în energie, care pot fi mai realiste, mai realiste chiar decât inițiativa pentru tineret. Dar cred că nu e bine să subestimăm eforturile care s-au făcut pentru a rezolva aceste probleme transfrontaliere pentru proiectele europene. Acesta era aproape ultimul meu comentariu. Nici pe mine nu mă mulțumește rezultatul uh, pe care l-am obținut în acea noapte dramatică din 8 februarie. Însă, uh, dezastrul ar arăta cu totul altfel pentru a ajunge la un dezastru, ar trebui să ne întoarcem la votul pentru CFM și, uh, și am ajunge la multe necunoscute în Europa de astăzi, pentru că fără CFM nu avem nici măcar uh, banii, cele șapte miliarde pentru anul acesta. Deci am uh, ne-am confruntat cu viitorul fără niciun fel de previzibilitate și fără flexibilitate pentru anul 2014. În felul acesta, fără previzibilitate, bugetele nu sunt uh, gestionabile, pentru că până la urmă nu mai avem bani, avem lipsă de bani și deci de aceea trebuie să cheltuim marjele pe care le avem, să cheltuim mult mai mult timp uh, pentru a ajunge până la termene. Iată de ce rolul meu, indiferent că sunt critic sau nu, oricum critica este ceva normal, dar uh, vorbesc aici în numele comisiei și al viitorului comisar, îi doresc să aibă parte de previzibilitate și de flexibilitate fiscală și flexibilitate care să permită o soluție pentru 2013 și o soluție pe 2013 este posibilă doar prin implicarea Parlamentului European. Fără Parlamentul European nu putem avea un viitor buget fezabil. Mulțumesc! Er Mulțumesc domnului comisar pentru prezență, dar nu pot să vă las să plecați fără să fac o observație. Când spuneți un gest de respect pentru Parlament, că poate 7,4 miliarde vor fi disponibile. Nu pot să accept uh, această logică. Parlamentul nu are nevoie de 7,4 miliarde. Noi n-am spus că până pe 31 decembrie 2012 7,4 miliarde de euro uh, vor rămâne de plătit. Consiliul ne-a dus în această situație. Deci, trebuie să întreb acum, de ce avem nevoie de, nevoie de un cadru financiar multianual dacă Consiliul tot nu are de gând să-l respecte? Iată care este problema noastră. Avem un uh, acord interinstituțional, dar întotdeauna apare ceva care face ca lucrurile să nu meargă. Noi tragem semnul de alarmă, dar Consiliul nu respectă legea. Ce înseamnă acest lucru? Mi se spune că poate că vom primi banii dacă Consiliul e gata să mi dea. Ce asta? Un gest uh, de uh, mila Consiliului? Dacă se adoptă un cadru financiar multianual, acesta trebuie să se bazeze pe respectarea uh, procesului legislativ cu participarea comisiilor respective și așa mai departe. Trebuie să respectăm procedura. Știu că și dumneavoastră sunteți o victimă. Nu este vina dumneavoastră, dar Consiliul uh, uh, nu nu, nu vrea să învețe niciodată din greșeli și cred că noi trebuie să îi dăm peste degete. Uh, trebuie să spunem Consiliului, trebuie să respectați regulile um, și procedura. Nu vă pot lăsa să plecați fără uh, să vă spun aceste lucruri, dar oricum vă mulțumesc că ați venit. Uh, sorry, just two very short... Două scurte observații suplimentare, pentru că sunt importante. În primul rând, Mă bucur că avem această defalcare pentru că avem nevoie de ea pentru că lucrurile să fie mai vizibile. Dar prezentarea este și politică, pentru că în prezentarea dumneavoastră vorbiți despre des, despre procesul uh, pentru uh, Horizon 2020 ca plus 28%, dar ați fi putut să prezentați lucrurile și cum le prezentăm noi, adică că în comparație cu, prezent, cu situația actuală este o creștere de doar câteva procente. Iată, este o atitudine politică din partea dumneavoastră. Ați fi putut să faceți acest lucru, ar fi fost foarte util. În al doilea rând, rolul Comisiei nu este doar tehnic. În această situație este foarte important ca Comisia să își apere propunerile ați făcut aceste propuneri din anumite motive fondate și trebuie să le apărați. Dacă nu, situația va fi foarte dificilă pentru întreaga Uniune Europeană în următorii șapte ani. Îmi cer scuze că am luat din nou cuvântul. Ich gesehen, Sidonia, dass du dich gemeldet hast. Sidonia, am văzut că vrei să iei cuvântul, dar și a spus că trebuie să plece. Foarte scurt și puteți să răspundeți în scris. Am o întrebare în legătură cu programele foarte mici europene. Unele programe au uh, bugete foarte mici, dar sunt importante. Și pentru mine este interesant uh, să aflu cum, uh, cum vor fi gestionate programele foarte mici cu bugete reduse. Vom mai discuta despre asta pe viitor, dar nu trebuie să uităm nici programele mai mici. For what is really tiny, we need... Pentru programele foarte mici, avem nevoie o masă critică pentru implementare. Dacă există o reducere proporțională pentru programele foarte mici, acest lucru este uh, înseamnă că nu vom mai avea niciun fel de impact. Știu că e nevoie de o dezagregare pe programe și eu, în calitate de comisar numele următorului comisar am nevoie de opoziția Parlamentului pentru 2013 și legătură cu flexibilitatea, pentru că acesta este răspunsul la problema menționată de Utah Hawk. Da, experiența arată că nu se respectă plafoanele. din cauza programelor anuale de la nivel național, dar o adevărată flexibilitate ne permite să apărăm cifrele prevăzute pentru viitor. Fără flexibilitate completă, mai ales la nivel de plăți, bugetul pentru viitor nu poate fi gestionat. Dar cu ajutorul dumneavoastră este fezabil și cred că asta așteaptă de la noi uh, cetățenii. Mulțumesc! ich glaube... Mulțumesc! În orice caz, noi avem întotdeauna porțile deschise atunci când e vorba de flexibilitate a da dovadă de flexibilitate, dar cred că sunt și niște uși închise. Deci uh, trebuie să ciocnim, uh, să batem mai tare și să cucerim teritoriul. Acum vă rog să trecem la vot. Und wenn ich ein, wir haben ein, eine einzige Abstimmung, ähm, nämlich ähm, Ingeborgs äh, Bericht. Avem un singur uh, uh vot la raportul lui Ingeborg. Äh Are toată lumea cartela de vot? Ați introdus-o în uh, consolă? N-aveți da, cartelă? Putem și să numărăm. Nu știu dacă e nevoie neapărat de cartelele de vot. Falls es gleich nötig ist, okay. Dann, dann legen wir jetzt mal los. Ja, aber das, die ähm, EFD ist normally yeah, no, against, so therefore we need more than 22. <laughs> okay. Yeah. Alles gut? Ja. Okay, wir, wir fangen an mit den Abstimmungen. Ne începem deci cu votul. AFCO 2, cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul A. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 2. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Următoarele sunt caduce. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFCO 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFCO 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 18. Cine pentru? Cu amendament oral. Totul este scris în lista de vot. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFCO 8. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFCO 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A fost 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 e compatibil cu 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 23. Pentru? Împotrivă. Toată lumea împotrivă. Cine se abține? Nimeni. Se respinge. Se respinge în mod riguros. AFCO 12. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFCO 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFCO 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 24 cu amendamentul oral. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. AFCO 15 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 25 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul 8, AFCO 1. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Bun. Și acum trebuie să votăm electronic. Vreau să semnalați cine nu are cartela. Toată lumea are, în afară lui Jean-Luc? Atunci, vă rog să votați acum. A votat toată lumea? Douăzeci opt pentru, 29 pentru, un împotrivă, trei abțineri. Bun. Deci, deci 29 la 1 la 3. Și acum trebuie să votăm mandatul și îl votăm tot electronic. Deci, mandatul și echipa de negociere. Avem nevoie aici de majoritate calificată, după cum vă spuneam. Deci, vă rog să votați acum. A, totuși Jean-Luc și-a primit cartela pentru ultima, ultimul vot. A votat toată lumea? Mulțumesc! 32 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere. Astfel se acordă mandatul de negociere și s-a stabilit, uh, s-a confirmat și echipa de negociere. Vă mulțumesc pentru vot. Chancellor, genau. Wir haben noch einen einzigen... Și mai avem Prima dată trebuie să mai votăm un transfer. Avem o cerere de transfer. Știu că este transfer de la alte secțiuni. Derek văd că nu e aici. Ivailo reprezintă pe, pe Derek. Te rog, Ivailo. Mulțumesc. Trebuie să spun că e vorba de un transfer foarte mic în bugetul Parlamentului, 110.000 de euro. E vorba de un caz de pensionare și uh, vă propun să sprijinim acest transfer. Mulțumesc! De Bun. Cine este, deci, pentru recomandarea raportorului? Vă rog să ridice mâna. Împotrivă? Abțineri? Abțineri? Bun, se adoptă. Ok, așadar am încheiat toate voturile și înainte să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, Vreau să îi rog pe Ivailo Calfin și pe Giovanni Lavia să ne prezinte starea actuală referitoare la bugetele rectificative. Nu știu care dintre voi dorește să înceapă. Giovanni? Comincerei subito dall'illustrare, anche se abbiamo... Voi începe imediat, uh, chiar dacă pe ordine de zi avem mai întâi bugetul rectificativ numărul 2 și apoi numărul 3, voi uh, prezenta în general uh, bugetele rectificative. Și voi uh, începe cu bugetul rectificativ numărul 1, care dacă nu este pe ordinea de zi, pentru a ilustra uh, modul în care au avansat discuțiile. După cum uh, vă voți aduce aminte, în legătură cu bugetul rectificativ numărul 1, am avut un voc, vot indicativ cu obiectivul de a spune Consiliului uh, care este poziția noastră politică și să arătăm în exterior voința noastră să continu continuăm pentru extindere cu strategia propusă Comisiei în ceea ce privește plățile. Ieri acesta a făcut obiectul discuțiilor în Coreper. Încă nu există un acord, deci nu poate avea loc votul formal și, în mod evident, anumite țări se opun ideii de a modifica titlul uh, pentru plățile din acest buget rectificativ numărul 1. Deci, uh, lucrurile sunt încă în discuție. Coreperul se reunește din nou săptămâna viitoare. Vom vedea dacă de această dată se va putea depăși această atmosferă ostilă din partea țărilor care doresc un better spending uh, și atunci sperăm că se va putea ajunge la un acord uh, global. În legătură cu bugetul rectificativ numărul 2, după cum uh, știți, lucrurile nu avansează perfect conform dorințelor Parlamentului, după cum uh, s-a întâmplat la mm, ședințele noastre precedente cu vot rectificativ. Obiectivul nostru a fost să ne arătăm disponibilitatea față de Consiliu de a accepta o împărțire a plăților celor 11,2 miliarde de euro în două tranșe, dar, după cum știți, din presă, de la agențiile externe, dar și din discuțiile care au avut loc în, alte, uh, în alt cadru privind uh, um, bugetul financiar multianual. Uh, Consiliul Ecofin a spus că acceptă o primă tranșă de 7,3 miliarde de euro, dar nu a existat niciun fel de angajament pentru a doua tranșă. Și această primă tranșă, oricum, este condiționată de um, aprobarea cadrului financiar multianual. Deci, nici și aici solicitarea Parlamentului, așa cum a spus și comisarul în această dimineață, Parlamentul a dorit uh, întreaga suma de 11,2 miliarde, chiar dacă în două tranșe. Și nu am impresie că s-au făcut uh, pași înainte reali și Consiliul, uh, în legătură cu cele 3,9 miliarde care rămân, nu a luat nicio poziție. Deci, practic, amână decizia, dar deocamdată nu se pare că sunt noutăți sau poziții deschise pentru a completa bugetul rectificativ. Și în cadrul negocierilor uh, noului uh, cadru financiar uh, multianual, bineînțeles, vom mai discuta despre aceste lucruri. Acum, în legătură cu bugetul rectificativ numărul 3, situația e diferită. După cum știți, bugetul rectificativ numărul 3 se referă la um, un lucru foarte convenabil pentru Consiliu. E vorba de resursele reziduale din executarea bugetului uh, precedent. Aici, bineînțeles, e vorba de bani care vor reveni uh, la statele membre. Adoptarea în Coreper este prevăzută pentru jumătatea lunii iunie, dar, bineînțeles, pentru noi pentru Parlament, calendarul nu poate decât să urmeze uh, calendarul bugetului rectificativ numărul 2, pentru că pentru noi cele două aspecte sunt legate. Dorim aprobarea celor două bugete rectificative împreună pentru, deci se vor folosi aceste sume excedentare pentru a reduce suma pe care trebuie să o dea Consiliul. De aceea, pentru noi, bugetul rectificativ numărul 3 va avea un parcurs paralel cu um, numărul 2. Nu cred că mai e nimic altceva de adăugat. Bineînțeles, stau la dispoziția colegilor pentru observații suplimentare. Ja, vielen Dank. Um, uh, mulțumesc, și Ivailo văd că vrea să completeze ceva. Te rog. Just to... Uh, Mulțumesc, Iuta. Adaug um, la ceea ce a spus Giovanni informații privind negocierile cadrului financiar multianual pentru că sunt legate de bugetele rectificative pentru anul acesta. Am, ins- am insistat față de Consiliu că angajamentele în legătură cu întreaga sumă de 11,2 miliarde, așa cum s-a prevăzut în rezoluția Parlamentului. aceasta sunt o condiție absolută pentru uh, succesul negocierilor uh, CFM. Dar negocierile au început deja, am avut două triloguri, săptămâna viitoare va avea loc al treilea trilog. Negocierile au început într-o atmosferă foarte tensionată și deloc prietenoasă. La ultimele două ședințe atmosfera s-a îmbunătățit puțin. Problema este că Consiliul sau președinția dau dovadă de foarte puțină flexibilitate. Uh, lucru care nu e foarte promițător uh, pentru rezultatul negocierilor CFM. Trebuie să le aducem aminte că concluziile Consiliului din februarie nu reprezintă o limită pe care trebuie să o respectăm, nu doar la nivel de cifre, ci în general, în legătură cu toate aspectele de negociat. Deci așteptăm din partea Consiliului ca președinția să redeschidă anumite discuții. Bineînțeles, cele patru priorități ale noastre, dar și între... Consiliul a pus uh, anumite întrebări dacă trebuie să negociem altceva. Oricum, noi negociem toate propunerile Parlamentului din acordul, în legătură cu acordul interinstituțional și CFM. Am început discuțiile pe text, e un lucru bun. Astăzi vom avea primele compromisuri, primele propuneri de compromisuri din partea Comisiei. Nu sunt foarte optimist că procesul de, nego de negociere va fi rapid, dar cel puțin am, încerca, am început munca pe texte concrete Parlamentul a transmis supunerile noastre de săptămâni întregi, dar Consiliul nu până acum nu a fost gata să uh, intre în negocieri. Noi am spus Consiliului că suntem gata să negociem cât de repede. Obiectivul nostru continuă să fie finalizarea lor înainte de sfârșitul președinției irlandeze, dar uh, având în vedere timpul care mai, pe care mai avem la dispoziție, acest lucru nu este foarte realist. Oricum, sper că după trilogul de săptămâna viitoare, Următorul va avea loc la Strasbourg. și deci sper că la următoarea ședință a comisiei noastre vom putea prezenta noi informații în legătură cu progresul negocierilor și în legătură cu ce aspecte s-au făcut uh, pași înainte. De aceea, prezentarea din această dimineață a comisarului Revandowski în legătură cu cifrele nu este, cred, acceptabilă. Comisia trebuie să aibă o poziție de honest broker, deci de intermediar onest în aceste negocieri, inclusiv în legătură cu cifrele. Deci nu apreciez prezentarea cifrelor pe baza concluziilor Consiliului. Dar aceasta este atmosfera foarte tensionată în care au loc aceste negocieri și cu bunăvoință cred că se va putea avansa considerabil în uh, timpul președinției irlandeze. Mulțumesc! Mulțumesc! Și eu vreau să fac o completare și anume opinia care a fost deja expusă publicului și declarațiile Consiliului spuneau că Parlamentul vrea întotdeauna ceva nou. Deci cine poate să afirme așa ceva, e clar că uh, Uh, nu are o poziție cinstită, pentru că în iunie 2011, în octombrie 2012 și în martie 2013, noi am spus întotdeauna același lucru, mai mult sau mai puțin și cu aceleași cuvinte. Și uh, se aplică ceea ce spun uh, și în alte contexte, și anume cine știe să citească este avantajat. Uh, dar văd că Consiliul nu este pregătit, nu este dispus să citească. Și așa cum a spus Giovanni, prietenii uh, așa numitei better spending, o mai bună cheltuire, se pun de curmezișul în Consiliu uh, și în ceea ce privește proiectul de buget rectificativ numărul 1 și acești prieteni ai mai bune cheltuiri, um, este din nou o chestiune um, populistă. E o, e o chestie de care să prindă la public. Ar trebui să se interzică așa ceva în Uniunea Europeană pentru că încalcă principiile directivei privind etichetarea. Deci ei nu vor cheltuieli mai bune, ei vor pur și simplu niciun fel de cheltuială. Și între timp, pur și simplu mi-am pierdut orice fel de înțelegere pentru uh, această poziție și nu știu cum am putea să transmitem uh, uh, Consiliului gândurile și ideile noastre. Sigur că nu, nici nu vreau să mă gândesc că trebuie să le accepte, dar măcar să le audă. Bun, mai dorește cineva să completeze ceva la această discuție? Văd că nu. Și atunci trecem la punctul 10? Întreabă președinta. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Alda? Obrigada. Este, este relatório. Uh... Mulțumesc. Acest raport nu este un uh, transfer printre multe altele um, din fondul de ajustare la globalizare. Este un raport uh, mai specific, important, e vorba de 0,5% din uh, bugetul fondului de ajustare la globalizare pentru asistență tehnică. E vorba de toate aspectele administrative, activitățile de sprijin uh, și valoare tehnică. În proiectul meu de raport încerc să menționez aspectele esențiale care s-au regăsit și în rapoarte ale altor colegi pe aceeași temă. Amintesc și uh, Comisiei pentru Ocupare și Afaceri Sociale și grupului de lucru Um, pentru um, ajustarea la globalizare aceste lucruri. Regret faptul că încă Comisia nu a analizat eficacitatea uh, folosirii uh, clauzei de neaplicare a criteriilor de criză. Cred că Comisia trebuie să facă această evaluare. Dacă nu, nu putem uh, folosi suficient de bine datele. Comisia a propus blocarea uh, extinderii măsurii într-o situație în care, din păcate, condițiile sociale continuă să se înrăutățească în țările în care a intervenit Troica. Nu înțeleg de ce statele membre nu doresc să dau dovadă de solidaritate și în același timp spun, dar avem nevoie de solidaritate. Situația în care dorim noi să aducem ajutorul necesită solidaritate. Iată, acestea sunt instrumente de urgență pe care le avem la dispoziție pentru a acoperi costurile crizei. În anumite state membre au existat dificultăți, dar avem acest fond și cu el am încercat să răspundem nevoilor uh, beneficiarilor. Avem nevoie de proceduri uh, simplificate și accelerate. Criteriile de acces la acest fond sunt foarte complicate, deci nu ne permit să atingem obiectivele dorite. Când am pregătit un aviz în septembrie sau octombrie anul trecut, am spus aceste lucruri. Cred că nu trebuie să uităm nici pe lucrătorii independenți care nu pot să beneficieze de pe urma acestor, acestui fond, dar ar trebui incluși. Termenul pentru amendamente este 10 iunie, așa că vă invit să depuneți amendamente și apoi, dacă sunteți de acord, după această dată va putea avea loc o ședință a raportorilor din umbră. Comisia pentru Ocupare își va transmite avizul înainte de data de 19 iunie și noi vom putea discuta amendamentele pe 27 iunie pentru a adopta raportul în plenară în iulie. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Gibt es, uh... Mulțumesc! Dorește cineva să intervină? Da, Ian, te rog. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Jak chodzi o kwotę, o którą zwraca się komisja... Mulțumesc. În legătură cu cererile pe care le face Comisia, este asemănător cu ce s-a făcut uh, anul trecut, 700 uh, de milioane de euro și anul acesta vom vedea uh, cele mai importante elemente pentru exporturi și aceste 750.000 apar în întregul raport pe care l-am citit și pot să spun că, asemenea raportorului, cred că activitățile uh, Comisiei în ceea ce privește forma de aplicație electronică, aplicație digitală și standardizarea procedurilor, toate acestea ne vor ajuta să uh, modernizăm sistemul și să fie mai uh, la zi cu cererea de informații. De asemenea, planificarea uh, ședințelor grupului de experți și seminarele planificate vor duce la o eficiență mai bună pentru fondul de susținere în cadrul fondului de dezvoltare. De aceea sunt de acord cu concluzia raportorului. Doar la punctele 9, 10 și 11 există anumite probleme din punctul meu de vedere, pentru că e vorba de un raport pentru asistență tehnică în 2013, iar punctele pe care le-am menționat, 9, 10, 11, se referă la viitorul acestuia. pre, lucruri precum uh, extinderea accesibilității sistemului au fost incluse în raportul um, Comisiei pentru Afaceri Sociale pe perioada 2014-2020 în raportul doamnei Harkin. Și de altfel, raportorul nostru a fost uh, autorul avizului pentru raportul doamnei Harkin. În concluzie, aș vrea să-mi exprim speranța că evaluarea expertă făcută de comisie va fi utilă pentru ca acest sistem să fie mai bine utilizat pe viitor și să genereze valoare adăugată, astfel încât să se coordoneze bine cu eforturile naționale și să contribuie la o a, mai bună situație pentru cei dați afară și pentru o mai bună inserție pe piața muncii. Mulțumesc! Mulțumesc. Cred că nu mai e nimic de adăugat. Calendarul este de asemenea clar și puteți să-l vedeți în buletinul nostru informativ. Așadar, deocamdată asta e situația. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. James, e rândul tău. Thank you, uh, <laughs> Jutta. It's very nice to see you. Um, yes, thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru posibilitatea de a face o prezentare. Îmi pare rău că documentul a fost înmânat abia acum dimineața, dar este oricum prima etapă și este un raport din proprie inițiativă. Și veți vedea că în rezoluție există câteva puncte, dar credeam că e mai bine să vă spun care este situația actuală cu proiectul și care sunt propunerile la care ne gândim și uh, sperăm să ajungem până la sfârșitul mandatului la uh, încheierea proiectului. E vorba de două linii bugetare pe care le-am uh, supus și le-am acordat cu autoritatea bugetară, unul pentru stabilirea unui proiect și al doilea pentru planul uh, pregătitor pentru a avea un sistem interinstituțional de analiză a tendințelor pe termen lung și pentru a face a, uh, eforturi pentru o mai bună politică, bazându-ne pe mai multe informații care să fie disponibile în sistem. Ne-am gândit inițial la acest lucru în urma unor dezbateri pe care le-am avut și în urma unui cadru instituțional în care trebuia să luăm decizii fără să știm cum va arăta viitorul, ceea ce nu părea o idee prea bună. De aceea, dacă ne uităm la o analiză pe termen lung și la posibilitatea de a o avea, E clar că e ciudat să ne centrăm pe ce se va întâmpla peste 20-50 de ani, pentru că există o schimbare foarte rapidă din multe puncte de vedere, din punct de vedere demografic, al tehnologiei și așa mai departe, cu o complexitate din ce în ce mai mare. De aceea, pentru a ține cont de tendințele globale, vom uh, include posibilitatea Europei de a face față provocărilor viitoare. De aceea e important pentru decidenți să facă investiții în studii și analize ale principalelor tendințe. Atunci când am stabilit aceste concepte în cele două linii bugetare, numele proiectului era acela de sistem european de analiză, ținând cont de sistemul de acțiune externă, de Consiliu și de Comisie. Am identificat uh, care sunt tendințele globale pe termen lung, atât din punct de vedere intern cât și extern, care vor uh, uh, face mai previzibil viitorul și e vorba aici de o tendință de anticipare, pentru că, bineînțeles, nu știm ce va fi în 2030. E greu să prevezi așa ceva, e greu chiar să prevezi viitorul și pe anul următor. Deci ne centrăm pe tendințe generale. A fost uh, înființat și un uh, grup de experți pe această temă la nivel înalt și Comisia a avut deja ocazia să vadă un prim document care a fost prezentat și în care au participat și cetățenii. Există copii disponibile dacă doriți după acest document și dacă nu puteți uh, să-l căutați pe pagina web a acestui grup. Se vede că aceste tendințe globale pe termen lung sunt foarte importante pentru a implica cetățenii, pentru a ține cont de felul în care analizăm lucrurile în următorii 20-50 de ani, intervenția altor actori globali, în special uh, din Asia, de asemenea uh, lipsa de resurse la nivel global și o lume multipolară, multiglobală care apare la nivel sistemic ce am făcut din punct de vedere al autorității bugetare pentru uh, planul pregătitor a fost să uh, pregătim uh, chestiunile economice, guvernamentale și structurale, lucru care ar trebui să fie inclus în uh, procedurile bugetare în mod transparent Noutatea aici este că am asociat uh, lideri din diverse instituții pentru a include într-un proces de brainstorming pe termen lung uh, la nivelurile cele mai înalte ale acestor instituții. Pe măsură ce aceste documente erau disponibile și vor fi disponibile, ideea este ca după aceea să adăugăm cât mai mulți oameni, indiferent că e vorba de parlament, de alte instituții, de organizații neguvernamentale și așa mai departe, pentru a avea cât mai mult input uh, în vederea pregătirii uh, documentului necesar pentru viitoarea președinție, pentru a vedea cum vor arăta tendințele globale de viitor și care sunt opțiunile noastre uh, pe perioada 2013-2019. Există și un site web care este accesibil pentru foarte mulți cetățeni, pentru instituții, companii și aceste tendințe sunt din ce în ce mai cunoscute în ziua de astăzi. Și se pare că și tendințele pentru China, Brazilia, Rusia sunt uh, destul de pozitive. Oricum nu știm ce, care va fi evoluția demografică pentru aceste țări și cum le va fi de folos sau nu. Și acum un ultim punct referitor la construirea de capacități este vorba de a construi un sistem care să fie util pentru a, a, um, a pentru a putea avea decizii strategice la nivelul autorităților politice. O îmbunătățire a disponibilității informației prin prezentarea a, uh, regulată, de exemplu, la un interval de 5 ani, la nivel interinstituțional, a acestor informații, și ne-am putea gândi la posibilitatea unui input informațional asupra unei gândiri strategice pe termen mediu și lung. Un cadru de care am avea nevoie pentru a pregăti următorul cadru financiar multianual pe următorii 20 de ani și de asemenea să avem o pagină web care să fie uh, disponibilă pentru toată lumea și să arate care sunt uh, schimbările care ne așteaptă în lume și care vor avea consecința asupra noastră în mod foarte rapid. Organizarea finanțării unui astfel de sistem, la momentul la care ne-am gândit la el, aveam nevoie, ne gândisem la un sistem de cooperare în care fiecare autoritate să intervină printr-o procedură bugetară proprie, pentru că e clar că e un mecanism foarte complex. Documentul pe care îl aveți, deci, dacă va fi autorizat, va trece spre traducere la sfârșitul întâlnirii. Vom putea prezenta amendamentele și vom avea și concluziile rezoluțiilor care vor fi atașate. Mulțumesc! Mulțumesc, James! Ca întotdeauna, Ați făcut o prezentare foarte completă. Există două cereri de luare de cuvânt, Salvador, te rog, și după aceea Sidonia. Trei și Ivailo. Salvador, te rog. Mulțumesc, doamna președintă. Din păcate, am primit documentul abia în urmă cu vreo 15 minute, așa că eu unul nu sunt în stare să-l citesc uh, în detaliu într-o perioadă atât de scurtă de timp pentru a avea un adevărat schimb de păreri. Dar mi se pare un raport foarte important. James știe deja acest lucru. Am susținut și proiectul pilot referitor la acțiunile pregătitoare și cred că Uniunea Europeană și Comisia nu pot uh, avea nicio politică de viitor dacă nu țin cont de analiza unor astfel de tendințe pe termen lung. De aceea vom analiza cu atenție acest raport, vom prezenta amendamentele necesare și, în uh, măsura posibilului, vom susține ideea ca această structură să devină permanentă în uh, cadrul instituțiilor europene, pentru că ea este necesară. Mulțumesc! Mulțumesc, Sidonia, și după aceea Ivailo. Mulțumesc! Am ascultat cu foarte mare atenție prezentarea pe care ai făcut-o și sunt de acord cu Salvador. Avem nevoie de mai mult timp pentru a citi documentul și îl voi analiza cu atenție. Mi se pare foarte interesant și ceea ce mi se pare valoros este că deseori ne gândim doar în termeni imediați și pe termen scurt, un lucru care este regretabil pentru că dacă dorim cu adevărat să îmbunătățim lucrurile în mod profund, atunci trebuie să avem o analiză pe termen lung și să avem o analiză a tendințelor generale, așa cum o numești tu. Deci e un efort demn de lăudat. Ceea ce mi se pare foarte interesant și este un exemplu rar de proiect pilot, acest uh, plan de acțiune pregătitoare care a dat într-adevăr rezultate de aceea cred că este bine de analizat uh, să vedem pentru alte proiecte ce lecții avem de învățat de pe urma acestui proiect de succes. Salut și mi se pare foarte interesant în acest proiect de raport pe care l-ai prezentat posibilitatea de a avea o bază de date care să fie accesibilă, accesibilă publicul, publicului larg. E un element important pentru că această bază de date va fi finanțată cu banii contribuabililor și rezultatele cred că pot fi interesante pentru foarte mulți, nu doar pentru cei care se află în instituțiile europene. Deci există și această posibilitate tehnică care va fi oferită, care este propusă de accesibilitate către publicul larg. Cred că este esențială pentru ca informația să poată fi accesibilă. spuneam că acest proiect de raport este un document pe care abia l-am primit uh, și avem nevoie de timp pentru a-l analiza, dar uh, foarte rapid, la punctul 4, se menționează uh, acordul de cooperare administrativă la nivel interinstituțional. Nu știu dacă s-a făcut ceva aici, ce ar trebui să fie în acest cadru, ce să se includă aici și am senzația că există un oarecare risc ca aceste proiecte ambițioase să rămână doar la nivelul instituțional și să rămână în cadrul unui think tank, de exemplu, în cadrul instituțiilor, care ar putea o valoare intelectuală foarte mare pentru toți cei implicați, dar mă întreb în ce măsură aceste informații sau datele care se adună acolo ar putea fi utile și pentru alții din afară. Trebuie să ținem cont de acest element. Și în cadrul instituțiilor se pune problema, în primul rând, cum se pot încuraja actorii să contribuie la acest sistem și după aceea felul în care sistemul în sine va, um, va trimite în afară rezultatele uh, pe care le-a generat. Un element la care ar trebui să ne gândim. Ultimul punct, în legătură cu raportul tendințelor strategice. Cred că este într-adevăr esențial dacă toate informațiile sunt puse cap la cap, dacă toate datele sunt colectate, atunci rezultatele pot fi cu adevărat uh, de valoare. Și mă întreb dacă te-ai gândit la felul în care s-ar putea organiza, s-ar putea promova sau um, uh, încuraja o dezbatere chiar și aici la Parlamentul European pentru a utiliza un astfel de sistem și aceasta ar putea reprezenta o provocare. E adevărat, e bine să atragi atenția instituțiilor, dar cred că nu e de ajuns sau ar fi doar un punct de plecare eventual. Deci mulțumesc mult pentru acest raport și uh, cred că este un element valoros la care voi contribui fără îndoială. Ja, vielen Dank. Uh, jetzt Ivai. Mulțumesc. Acum Ivailo. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc lui James pentru efortul de a fi vizionar uh, în această atmosferă de mm, viziune pe termen scurt uh, din instituții, mai ales când e vorba de buget și așa mai departe, uh, trebuie să sprijinim orice efort de crearea unei viziuni mai clare pentru viitor și pentru a face față provocărilor viitorului și mi se pare foarte pozitiv și efortul de a coordona cel puțin cercetarea celor patru instituții um, implicate în acest efort. Știu că nu e ușor și dacă această acțiune pregătitoare după proiectul pilot poate să rânească cele patru instituții uh, pentru a-și um, alinia analizele, pentru a gândi împreună, acest lucru va fi foarte util pentru noi toți. Poate astfel dezbaterea pentru viitorul cadrul financiar multianual va, va arăta altfel. În același timp, am înțeles că secretarul general și biroul Parlamentului au uh, idei pentru a spori volumul cercetării uh, realizate la nivel intern în Parlament Există posibilități, mă întreb care va fi valoarea adăugată a acestei cercetări realizate la nivel intern în Parlament și nu comandate cercetătorilor sau think tank-urilor externe. Cred că trebuie să creăm această legătură cu cercetarea externă, pentru că uneori ne vin idei foarte bune și de la alte centre de cercetare. De aceea lucrurile sunt și mai complicate, nu doar pentru a face coordonarea între cele patru instituții, dar și um, luarea în calcul a cercetării externe. Mulțumesc. James, möchtest du noch, ich meine... James, ai dat explicații suficient de detaliate, dar dacă vrei spontan să răspunzi la ceea ce au spus colegii? It's from Câteva observații. Mulțumesc, Salvator. Acum ne ajustăm la documente. Încă o dată regret faptul că nu ai primit documentul mai repede. Documentul este rezultatul unui proces de consultare în cadrul instituțiilor. La nivelul informal ne-am putut asigura că aceste propuneri nu vor fi uh, Uh, date la o parte de celelalte instituții. În legătură cu uh, observațiile lui Vailo, în legătură cu procedura, într-adevăr, dorim să dezvoltăm cercetarea la nivel intern și elementul nou în acest proces uh, este că, având în vedere că până acum am, făcut, am funcționat cu cereri de ofertă din partea unor institute externe, de această dată există un efort uh, de a implica uh, funcționarii. Este un proces care permite uh, oamenilor să uh, consideră că pe termen lung pot avea o valoare adăugată de pe postul lor din instituțiile europene. Deci aceste, realizarea acestor grupuri de lucru nu este doar un lucru bun pentru interacțiunea cu uh, institutele externe, ci se permite instituțiilor să coopereze. Mă întreb de ce nu am colaborat mai mult înainte, pentru că sunt lucruri care erau preocupările noastre de tuturor de mult. Sper că astfel vom obține valoare adăugată și vom putea dezvolta aceste eforturi. În legătură cu modul în care putem promova acest raport. Persoane de la AFCO, ca Elmar Brock, uh, raportor la AFCO, și alți colegi doresc să creeze un grup din Parlament în care să discute anumite din aceste uh, documente. Astfel putem discuta informal lucrurile și nu uh, instituind proceduri formale. Deci cei care doresc să se implice vor putea să se implice astfel. Iar documentul în sine va fi rezultatul acestor rapoarte plus discuțiilor și așa mai departe și deocamdată avem doar modelul uh, Consiliului uh, Institutelor de Informații din statele membre. Oricum, e clar că este un uh, document vizionar, nu se fac propuneri politice, ci e un document de analiză a tendințelor pe termen mai lung. Să vedem cum putem aborda aceste lucruri pe viitor și la nivel de procedură și la nivel de substanță. Cred că acest document vine la momentul potrivit și abia aștept să-l dezbatem, abia aștept uh, să primim amendamente. Domnul președinte, ideea este ca acest raport să fie adoptat în plenară în septembrie, deci avem uh, toată vara pentru a discuta în comisie și să uh, votăm amendamentele înainte de vacanța de vară din iulie. Vă mulțumesc tuturor pentru observații. Și noi îți mulțumim. Punctul 12 de pe ordinea de zi se ocupă de politica externă, dar uh, nu văd pe raportoare în sală. Așadar, vom trece pur și simplu la punctul 13. Nici aici nu e prezent raportorul, pentru că deocamdată este într-o misiune ACP în Africa dar s-a asigurat că cineva îl va înlocui. Și l-a rugat pe Jens Geier să îi prezinte poziția. Și, deci, îi dau cuvântul lui Jens Geier. Mulțumesc, Iuta! Uh, e de înțeles că Derek a venit la mine să mă roage să-l reprezint pentru că suntem uh, membrii amândoi în exact aceleași comisii. Vreau să transmit lucrurile în engleză. Biroul lui Derek a pregătit uh, o notă uh, în engleză și o să vă citesc pur și simplu în loc să mă chinui să o traduc acum pe loc în germană. Deci e vorba de restrângerile, de constrângerile bugetare pentru localități, pentru autoritățile locale și regionale cu privire la uh, fondurile structurale. E al doilea schimb de opinii în comisie. Primul schimb de opinii a avut loc fără document pe 7 mai. Este un raport din proprie inițiativă care este elaborat de Erminia Mazzoni de la PPE în Comisia Regii. Avizul lui Derek este foarte scurt și acoperă câteva puncte cheie uh, Um, mână în mână cu raportarea de la Regii și-a subliniat opoziția principiului condiționalității macroeconomice. Salută poziția sa cu privire la cadrul performanțelor, pentru că uh, o altă abordare ar putea să descurajeze proiectele ambițioase. Derek nu susține în totalitate poziția raportoarei în ceea ce privește concentrarea tematică alineatul 6 al avizului lui Derek explică faptul că concentrarea tematică asupra unui număr mic de priorități este necesară, dar e necesară în același timp uh, flexibilitate pentru regiunile care au alte priorități și obiective. Um, e un punct pe care îl, suplin, îl susțin și eu. Apoi, rolul uh, politicii de coeziune în reducerea dezechilibrilor macroeconomice. Sunt, e îngrijorat că se fac reduceri în acest domeniu și solicită ca finanțarea să fie menținută măcar la nivelul actual. De asemenea, Derek uh, solicită și apelează la instituții pentru a uh, profita, pentru a crea sinergii între toate autoritățile implicate pentru cheltuielile publice în Europa. Și Derek este deschis uh, spre, uh, pentru orice fel de sugestii uh, până în iunie și, spune vorbitorul, îmi cer scuze că am maltratat limba engleză. Mulțumesc, uh, dar uh, e un subiect care uh, ne privește pe toți în Parlament, ni se mai întâmplă fiecăruia din când în când, deci nu e nevoie să-ți ceri scuze. Paul Rubic. Mulțumesc, doamne președinte. Cred că este important, mai ales în vremuri ca acestea, să vorbim mai mult despre fondurile structurale, tocmai pentru că vedem că bugetele sunt reduse substanțial de șefii de state și de guverne și deci trebuie să vedem cum putem să fim mai eficienți în utilizarea Uh, programelor, uh, utilizarea fondurilor structurale. La ITRE tocmai am avut o discuție uh, referitoare la formarea pentru antreprenori care va juca un rol mai important pe viitor. Pentru că în momentul în care avem atât de mulți șomeri, trebuie să oferim alternative și um, în Austria, de exemplu, discuțiile cu sindicatele se poartă pe marginea alternativelor la ocupare. Deci o alternativă ar fi uh, să devii întreprinzător, să îți deschizi un IMM și tocmai de aceea ar trebui să ne uităm la criteriul eficienței și să vedem cum uh, poți să plasezi pe piață buni uh, întreprinzători. Aceasta ar fi o provocare centrală. Am o întrebare la acest subiect care este situația cu angajamentele și plățile. E adevărat că plățile nu vor mai putea fi efectuate pentru că încă nu există un acord cu Consiliul cu privire la uh, buget. Am auzit ieri că sunt suspendate plățile pentru acest domeniu pentru că pur și simplu nu mai sunt fonduri uh, disponibile în momentul de față și vreau să întreb, poate că știe cineva mai multe despre acest subiect. Da, a trebuit să transmitem directorului această întrebare. Eu n-am auzit încă nimic despre acest subiect, dar uh, știm că cel puțin uh, la sfârșitul lui iunie, începutul lui iulie, uh, vom ajunge în situația în care comisia nu va mai avea bani pentru a face cheltuieli. Deci putem să ne interesăm. Și dacă nu mai sunt alte întrebări, atunci uh, îi, uh, îl rog pe domnul Preza să răspundă la această întrebare. Thank you, Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește, privește constrângerile la nivel de buget pentru a plăti facturile, avem două tipuri de astfel de constrângeri. Mai întâi, uh, sumele plăților autorizate în buget și în acest sens Comisia a propus un buget rectificativ în valoare de 11,2 miliarde pentru a anticipa uh, faptul că pe anumite linii bugetare nu vor, mai, nu vor mai fi bani pentru că se vor epuiza practic uh, sumele prevăzute și există o a doua constrângere legată de trezoreria disponibilă în fiecare lună, deci la trezoreria comisiei. Această sumă este determinată de resursele proprii, așa numitele 12 și există posibilitatea solicitării a două 12 în plus pentru a face plățile de ajutoare directe plătite la început, la începutul anului și constrângerile legate de trezoreria disponibilă forțează Comisia să raționalizeze anumite cheltuieli de la politica de coeziune sau de dezvoltare, respectând în același timp obligația legală de a face plățile într-un termen de 60 de zile. Deci, practic, primul venit, primul servit, pentru a respecta obligația legală, dar această constrângere nu permite plătirea tuturor uh, facturilor uh, în așteptare. Dacă am avea mai, mulți, uh, mai, mai multe lichidități la dispoziție, am plăt, putea plăti mai mult. Această situație se prezintă de vreme, deja în uh, an, în luna mai, uh, naționalizăm uh, plățile și probabil uh, situația va continua în luna iunie, dar după luna iunie n-ar trebui să mai există o astfel de constrângere. Dar uh, din vară vom avea deja constrângerea uh, plăților autorizate la buget. Din bugetul rectificativ numărul 2 e nevoie de suficiente plăți autorizate de la buget. Mulțumesc, domnule președinte. Ja, der Herr Priese hat jetzt... Uh... Da domnul Presa ne-a explicat cum stau lucrurile și anume faptul că Comisia nu poate să facă plăți. Mai sunt completări din partea ta, Jens? Nu. Bine. Atunci uh, încheiem acest punct. Raportarea noastră pentru politica externă în continuare nu este aici, deci trecem la punctul 20, unde avem un raport de la grupul de lucru între birou și comisia noastră. Președintele Parlamentului se ocupă aici, dar nu a existat nicio reuniune între ultima noastră reuniune și cea de acum. Deci nu este nicio, nimic de raportat pentru că nu sunt noutăți. Așadar, le urez tuturor celor care sunt aici o pauză de prânz plăcută și ne reîntâlnim la ora 15 când avem audiere.